liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, bine ați venit la reuniunea noastră de comisie de astăzi dimineață, după maratonul de vot de ieri. Astăzi mai avem două teme importante pe ordinea de zi. Este vorba de emisiile din industrie și de um, vehiculele utilitoare ușoare și emisiile acestora. În această dimineață ne-am întâlnit la reuniunea coordonatorilor cu unii dintre dumneavoastră. Hotărârile reuniunii vor, vor fi transmise în scris. Să trecem la punctul 23. Emisiile industriale, prevenirea și controlul integrat al poluării. Avem uh, ca raportor pe domnul Kramer, care s-a ocupat de mult timp de această temă și care ne va face acum o introducere în acest subiect. Holger, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Odată cu directiva pentru emisiile industriale, așa cum s-a întâmplat și ieri uh, la etichetarea alimentelor, avem un al doilea șantier important de la care aștept probabil foarte multă muncă până în vară. La începutul celei de-a doua lecturi um, am constatat că avem într-adevăr foarte mult timp la dispoziție. Prima lectură a fost deja terminată și astăzi continuăm. De ce continuăm? Pentru că, în primul rând, um, Consiliul a așteptat foarte mult până ne-a prezentat poziția sa, dar în același timp, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, avem o regulă nouă de comitologie uh, și aceasta a necesitat probabil o adaptare în poziția Consiliului. Acum însă avem posibilitatea de a începe cu acea de-a doua lectură. Aș vrea să schițez pe scurt, pentru că probabil că nu toată lumea știe în detaliu despre ce este vorba în această temă, despre ce e vorba concret și care este starea de fapt în momentul de față. De la această directivă putem să așteptăm schimbări pentru 50.000 de um, centrale industriale sau uh, instalații industriale din Europa. De ce ne-am ocupat de acest subiect? Pentru că știți că există directiva IPPC sau PCIP, care însă nu este foarte bine aplicată. De ce nu este bine aplicată? Pentru că obiectivul acestei directive este folosirea celor mai bune tehnici disponibile uh, așa numitele um, cele mai bune tehnici disponibile, mă scuzați, așa numite BAT. Fiind dat că această directivă are acest obiectiv, a trebuit însă să constatăm că flexibilitatea de care ar fi nevoie însă la anumite instalații industriale nu este bine acordată. Această flexibilitate se abuzează de ea. În primul rând, se folosește această clauză de flexibilitate în favoarea uh, instalațiilor industriale și nu întotdeauna în uh, scopuri de mediu. De asemenea, se încearcă cu alte directive să se devieze de la cele mai bune tehnici disponibile. Am avut o primă lectură în Parlament, după care am încercat să găsim un instrument prin care să aplicăm și să impunem uh, și să organizăm aplicarea celor mai bune tehnici disponibile. Unul dintre răspunsurile la această situație a fost un, o rețea europeană de securitate în acest domeniu, pe care am dorit să o stabilim, uh, să o stabilim la Bruxelles, pentru care, care să se asigure că nu se mai poate devia de la aceste standarde. Pentru acest uh, instrument a existat deja o primă lectură. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru faptul că am reușit să obținem o poziție foarte puternică a Parlamentului. Având în vedere poziția Consiliului, însă trebuie să vedem că acesta și-a schimbat opinia el nu a preluat această idee deloc, a respins-o chiar de la început din principiu și poziția Consiliului, dacă ne uităm foarte bine la ea, nu se poate identifica ca fiind o, un regulament sau o directivă pe tema mediului, ci mai degrabă ca o listă. Noi, după prima lectură și după poziția Consiliului, putem constata că poziția Parlamentului și cea a Consiliului sunt, se bat cap în cap. De aceea nu suntem deloc într-o poziție ușoară, trebuie să găsim o legislație totuși care să funcționeze și care în același timp să îmbunătățească statul quo care există în momentul de față. Având în vedere această situație, pentru că nu sunt un uh, idealist și nu sunt deloc uh, naiv în acest domeniu, am considerat că trebuie să ținem cont de această poziție. Rețeaua de securitate la nivel european, după părerea mea, nu poate să mai funcționeze ca acum. Standardele minime nu vor mai, cerințele minime nu vor mai putea să funcționeze așa cum au funcționat până acum. Cred că ideea aceasta de cerințe minime trebuie să fie modificată și eu vreau să cer ca acest concept să fie susținut. Un concept nou de standarde minime. Câteodată mă întreabă lumea de ce e nevoie de standarde minime când ne gândim la cele mai bune tehnici disponibile în același timp. Se spune câteodată că acestea sunt idei germane care încearcă să fie impuse la nivelul Europei. Însă eu cred că este în interesul tuturor dacă încercăm să stabilim o echitate în concurență la nivelul Europei. În ceea ce privește instalațiile industriale, în momentul de față nu există o loialitate a concurenței la nivelul Europei. Există diferite standarde în statele membre pentru instalațiile tehnice. Unele state au cerințe de mediu sau alte cerințe, altele deloc. Deci cred că aceste cerințe minime sunt un instrument foarte bun pentru a aplica mai bine cele mai bune tehnici disponibile. Modificarea arată în felul următor Propunerea mea din acest raport prevede ca după ce se trag concluzii din așa numitul proces de la Sevilla cu privire la cele mai bune tehnici, Comisia să întocmească un raport care să țină cont și să analizeze de două criterii. Primul, cum sunt implementate cele mai bune tehnici disponibile în acest sector care a fost analizat? Și doi, care sunt consecințele de, pe mediu ale acestui sector? Și după ce se trag aceste două concluzii, trebuie să se stabilească dacă e nevoie de standarde minime sau nu, pentru că se deviază, de exemplu, prea mult de la cele mai bune tehnici disponibile. Pentru a putea obține acest concept pe care îl susțin eu. Este nevoie deci de o abordare specifică sectorului și de un concept specific pentru acest sector în ceea ce privește standardele minime. Deci, e vorba de o modificare față de prima lectură și vreau să spun foarte clar, este un pas în direcția Consiliului. În ceea ce privește și criticile acestui concept, aș vrea să spun uh, că noi cred că mergem în direcția care trebuie. Un alt șantier mare pe care îl regăsiți cu siguranță în raportul meu pentru că eu mă concentrez pe trei puncte principale acum în această intervenție, este un altul pe care îl voi menționa imediat. Cred că colegii vor uh, înțelege despre ce este vorba. Este deci al doilea șantier despre care cred că vom vorbi și e vorba de excepții, de derogări. E vorba de aliniatul 15.4 în care se stabilește care sunt derogările uh, care se pot acorda pentru a devia de la cele mai bune tehnici disponibile. Am rămas foarte strict în acest punct. Condițiile de acordare a derogărilor de la BAT trebuie să fie foarte stricte și să știți că am ținut cont, dragi colegi, de părerile noastre, dar aștept cu nerăbdare și părerile de astăzi ale dumneavoastră. Vreau să vă spun că cele mai bune tehnici disponibile nu sunt o utopie, nu sunt ceva de pe altă planetă. Poate că trebuie să discutăm despre unele dintre ele, dar ceea ce este clar este că nu avem niciun motiv, de fapt, să deviem de la aceste tehnici, decât în cazul în care instrumentele tehnice disponibile nu ne stau la dispoziție. Ideea este că aș vrea să restrângem poarta către derogări aș vrea să o transformăm dintr-o poartă larg deschisă într-o gaură cheie, pentru ca să nu se poată intra prin această poartă a derogărilor în tot felul de direcții. Un al treilea șantier, că spuneam că sunt trei din această directivă, se ocupă de uh, instalațiile de încălzire uh, la dimensi- de dimensiuni mari, instalații de ardere de dimensiuni mari și care crede acest subiect că este unul extrem de periculos. Avem valori limită pentru uh, centrale, de exemplu, care au o poluare foarte ridicată. Aceste documente pot fi considerate o legislație de mediu, dar la capitolul 3 Consiliul a considerat că trebuie să adauge o listă enormă de excepții și derogări cu condiții în care se poate să nu ții cont de aceste valori limită de poluare nu pot spune decât că aceasta nu ne va duce mai departe. Dacă continuăm așa, până la urmă putem să lăsăm balte cu orice fel de legislație de mediu. Nici nu avem nevoie de legislație dacă vrem să încălcăm valorile maxime ale emisiilor. Fiecare stat membru poate atunci să continue cum vrea și să nu ne mai batem capul. Pot să vă amintesc că cu sprijinul statelor membre am stabilit uh, obiectivele de poluare ale aerului în Europa. Până în 2020 ne-am prevăzut o reducere a emisiilor toxice în aer, mai ales în ceea ce privește oxidul de azot sau de sulf, dioxidul de sulf, Cred că aceste calități, această calitate a aerului pe care ne-am propus-o pentru peste câțiva ani nu va putea fi atinsă dacă continuăm așa. Discutăm, bineînțeles, în acest domeniu foarte mult de transportul rutier și de transport în general și trebuie să ajungem la concluzia că dacă vrem să rămânem în același timp eficienți din punct de vedere al costurilor, nu vom putea să ne atingem obiectivele. Avem un, o potențial, un potențial de reducere a costurilor la instalațiile uh, Uh, industriale și cred că trebuie să facem uh, progrese în acest domeniu. Iată de ce eu, în raportul meu, am uh, stabilit o măsură foarte radicală. Am primit și un răspuns din partea, comisiei, din partea Consiliului și din partea reprezentanților industriei la această propunere foarte radicală. Am vorbit de eliminarea așa numitelor planuri de tranziție naționale, Transition National Plans, care mie mi se par că sunt contrare unui, uh, unei piețe interne în domeniul acesta. Mi se pare chiar că sunt foarte periculoase. Aceste Transitional National Plants prevăd ca instalațiile de ardere de dimensiuni mari care sunt prevăzute cu valori maxime ale emisiilor nu trebuie să mai atingă obiectivul stabilit până în 2020. De asemenea, am mai eliminat o derogare care spune că instalațiile de ardere pentru care este prevăzute doar, sunt doar prevăzute 20.000 de ore operaționale nu mai intră în această derogare. Mi se pare foarte nedrept, dragi colegi, mi se pare nedrept față de statele membre care încearcă să-și atingă obiectivele de mediu, care încearcă să impună cerințe minime și acelor instalații vechi de ardere care sunt foarte poluante. Nu putem să facem acest lucru acestor state. Vreau să vă mai dau și un argument politic, dacă îmi permiteți. Este foarte interesant să constatăm că cea mai mare rezistență împotriva unor cerințe mai stricte în acest domeniu vin din acele state membre care nu pot să fie foarte mândre ca o industrie concurențială. Statele membre care au o, un fundament, un funda, un, să spunem, o bază solidă industrială și care sunt într-adevăr competitive, sunt cele care au cele mai bune tehnici disponibile, dar care sunt și gata să respecte standardele, de exemplu, la instalațiile de artere. Vreau de aceea să vă încurajez pe toți să încercăm să creăm o armonie în ceea ce privește obiectivele stabilite. Mă refer aici atât la obiectivele de mediu cât și la cele de politică industrială atât la folosirea celor mai bune tehnici disponibile, cât și la instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Trebuie să încercăm ca la nivel european să se respecte aceste standarde care sunt importante pentru mediu. Am spus de la început, am pus aici mâna pe un dosar foarte dificil. Dacă ascultăm ce discută Consiliul cu ușile închise, știm că, de fapt, marja de manevră este de foarte mică. Vreau să spun însă foarte clar, mi se pare foarte problematic ce se întâmplă. Dacă, de exemplu, președinția actuală a Consiliului se plimbă prin culoarele Parlamentului cu mult înainte să se decide sau să se noteze ceva pe hârtie și să vină să ne spună deja dinainte că, de fapt, pe această temă nu o să găsim niciodată un acord. Nu cred că aceasta este o premiză bună pentru legiferare. Cu siguranță nu așa ne-am închepuit noi uh, mandatul cetățenilor noștri. Pentru mine este foarte clar că nu e un dosar ușor, dar vreau să spun foarte clar, eu sunt gata de compromisuri în negocieri, dar vreau să spun și tot la fel de clar și vreau să vă rog și pe dumneavoastră să susțineți această poziție, că în a doua lectură nu putem fi credibili decât dacă modificăm în același timp poziția Consiliului și avem o poziție foarte clară a Parlamentului, care nu e neapărat cea a Consiliului. Eu, în calitate de raportor, aș vrea să rog raportorii din umbră și ceilalți colegi să folosim următoarele săptămâni pentru ca să facem ceea ce am făcut deja în prima lectură și anume să încercăm să găsim un compromis puternic, dar larg, în Parlament pentru ca să ținem cont de mai multe interese, dar în același timp să nu lăsăm din nou, scăpăm din ochi obiectivul principal pe care îl avem de a, până la urmă, strânge cureaua ceva mai tare pentru că la standarde minimele nu putem face prea multe compromisuri la instalațiile de ardere mari, la fel, și de asemenea și la cheltuieli. Vreau să mai aud, bineînțeles, și ce spuneți dumneavoastră, ce vor să spună colegii pe această temă și cu siguranță voi mai avea ocazia să răspund și la impulsurile pe care mi le vor da colegii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Holger Kramer, spune președintele, pentru această introducere într-o temă foarte importantă care privește politica de mediu și legislația de mediu la nivel european. Directiva a fost eh, adoptată în 1996, directiva inițială, deci acum aproape 15 ani, iar revizuirea acestei directive se află acum pe masă pentru că, de fapt, Comisia a constatat că această directivă nu este bine implementată în statele membre. Nu a fost satisfăcută, deci, de felul în care prevederile pe care ele, ele le-au stabilit în această directivă, deci felul în care se aplică. Curățenia aerului este la fel de importantă ca și celelalte tipuri de combatere a poluării. Știm foarte bine că copiii sunt afectați de boli respiratorii în cazul în care, în regiunile în care aerul nu este curat, știm exact care sunt consecințele poluării în general și știți că nu este o imagine bună pentru Parlament dacă nu luptăm pentru aceste obiective și nu intervenim dacă nu se respectă. Iată deci contextul acestui raport și trebuie să știm în ce direcție vrem să pornim. Am făcut un proiect și acum vrem să discutăm despre acesta. Eu zic să începem cu coordonatorii care să ia cuvântul înainte să dăm cuvântul și celorlalți colegi. Elizabeta Gardini din partea PP are cuvântul întâi. Sì, grazie. Grazie Presidente, io ringrazio prima di tutto. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa excelentă. Chiar dacă trebuie să vă spun că nu sunt de acord uh, întru totul uh, cu domnul raportor în ceea ce privește transportul, de pildă, părerea mea diferă foarte mult de cea a domnului raportor. Și, bineînțeles, colegii de la transport doresc o reducere cu 20% a emisiilor în uh, următorii 10 ani, mi se pare că um, aici marja de îmbunătățire este semnificativă. Iată deci, îmi permit să nu fiu de acord cu domnul raportor în ceea ce privește lista foarte lungă de excepții și derogări pe care a introdus-o. Consiliul ține neapărat să justifice derogările pe care le va acorda pe viitor. Dar înainte de a discuta aceste lucruri, trebuie spus că am avut deja o discuție în momentul în care s-au întâlnit cei trei raportori. Și aș dori ca noi toți să digerăm ideea că nu ne putem întoarce acum la argumentele din prima lectură. Contextul s-a schimbat și nu numai pentru că sunt alegeri și aproape jumătate din Parlamentul European e reprezentat acum din noi, de noi membri. S-a schimbat și compoziția Consiliului, alcătuirea Consiliului și interesele acesteia, iar poziția comună a fost adoptată fără niciun vot împotrivă, cu numai patru abțineri unii și-au exprimat, își exprimaseră chiar o părere nefavorabilă înainte. Toate acestea, pentru că oamenii își dau seama că criza economică s-a prelungit mai mult decât a fost prognozat. Iată de ce este foarte important să fim prudenți, foarte prudenți. Părerea mea este următoarea documentul Consiliului este un punct de plecare decent pentru negocieri și putem spera să ajungem la un acord în a doua lectură. Din nou, aici, acesta este un punct uh, unde eu și raportorul nu suntem pe aceeași lungime de undă, fiindcă eu cred că ar, că ar trebui să fie un obiectiv acordul în a doua lectură. Dacă ne uităm la această um, plasă de siguranță europeană, uh, nu uitați că Consiliul a respins această idee. Și Comisia consideră că este o idee nerealistă, prea puțin practică. A reieșit acest lucru din prima lectură și asta din motive foarte precise. Erați aici, dragi colegi, când Comisia a spus că nu are personal, nu are resurse umane pentru toate, tot acest volum de muncă, că nu are birourile disponibile pentru acești oameni, pentru personalul care va desfășura studiile ce ne vor permite să ajungem la valorile de emisii pentru fiecare sector în parte. Această plasă de siguranță europeană există în Germania, această țară foarte eficientă, care i-a luat 10 ani să pună în practică acest sistem. Iată, deci, această uh, sarcină sisifică ar putea, până la urmă, să îndepărteze realizările obiectivelor pe care dorim atât de mult să le atingem. În momentul în care domnul raportor spune că s-ar putea să avem nevoie de analize din partea comisiei pentru a analiza în amănunt toate aceste chestiuni, are dreptate. Deci, iată, există intrinsec aceste întârzieri. Dacă dorim să ne atingem scopurile, obiectivele, atunci nu cred că aceasta este cea mai bună cale de acțiune. Noua versiune a rețelei de siguranță europeană, pe care o discută domnul Kramer, ar putea Uh, să fie discutată prin introducerea unor cerințe minime în anumite sectoare care să fie identificate de comisie pe baza limitelor de emisie actuale. Nu cred că acesta este modul de a ne atinge scopurile. Nu este calea cea bună de urmat. Sunt foarte multe neajunsuri aici, mai ales uh, discriminarea între sectoarele industriale. Pentru unele există cerințe minime, pentru altele nu. În al doilea rând există discriminare între statele membre. Comisia a primit prea multe competențe aici. Nu văd de ce Parlamentul ar trebui să lase Comisia să hotărască care sunt sectoarele afectate. Și există posibilitatea unor abuzuri din partea întreprinderilor care ar putea voit să nu respecte directiva, așteptând ca Comisia Europeană să își publice constatările și să ia măsuri în consecință. Astfel încât, iată, aș fi foarte curioasă să aflu, și mă bucur că avem un reprezentant al Comisiei, aș vrea să aflu de la Comisie care sectoare, după părerea Comisiei, vor uh, folosi rețeaua europeană de siguranță. Vreau să vă întreb în egală măsură dacă Comisia și-a schimbat părerea în ceea ce privește observațiile făcute la prima lectură, spunând acum că sunt uh, pentru această idee și dacă consideră că schimbările operate sunt suficiente pentru a se înregistra progres. În egală măsură, sunt de părere că este urgent să atingem obiective specifice cât mai repede cu putință. Și mă îngrijorează faptul că E vorba aici de foarte mult timp, vom avea foarte mari întârzieri. Deja unele state membre s-au, s-au, uh, au întâmpinat probleme în ceea ce privește aplicarea directivei inițiale și toate acestea au început în 2007. Dar până acum nu s-a făcut mare lucru cu acest PCIP și am unele afirmații care susțin acest lucru obiectivele pe care UE27 le-a atins în ceea ce privește reducerea emisiilor. Nu sunt foarte impresionante. Sunt, uh, trebuie recunoscut acest lucru. Și e nevoie de prudență aici. Nu putem uh, să spunem că această legislație vagă a dus uh, la închiderea companiilor și fabricilor și la pierderea locurilor de muncă. Domnul președinte, trebuie să vă opresc, fiindcă nu avem foarte mult timp la dispoziție. Dar haideți, vă las să, să terminați, dar să țineți minte că nu avem prea mult timp la dispoziție. Dar nu mi-ați spus cât timp am dreptul să vorbesc. Bun. Bun, o să încerc acum să fiu succintă, domnule președinte. Uh, Dați-mi voie să spun uh, din nou că flexibilitatea, din punctul meu de vedere, este foarte importantă aici, iar raportorul uh, își dă seama și recunoaște acest lucru. Flexibilitatea este necesară. Acest lucru există deja în uh, directiva în vigoare la ora actuală. Trebuie ca pentru derogări să avem motive întemeiate, astfel încât eu voi înainta un amendament prin care să se spună că statele trebuie să informeze Comisia privind derogările acordate și motivația pentru acestea. În ceea ce privește planurile naționale de tranziție, acestea sunt cruciale. Domnul președinte, întrerupe pe vorbitoare. Nu mai avem timp, vreau să vă spun că mai avem 20 de intervenții, plus uh, cu reprezentantul comisiei, plus raportorul. Propun, deci, patru minute pentru coordonator și două minute pentru ceilalți, fiindcă altfel nu vom reuși să respectăm ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Osa Veslund. Mulțumesc, domnule Kramer, pentru acest raport minunat. Cred că este foarte bine că ați luat în considerare poziția Parlamentului din prima lectură și ați rămas aproape de această poziție. Pentru că uh, noi am uh, avut în această poziție niște ambiții foarte echilibrate și eficiente din punct de vedere a costurilor. Um, vom discuta în grupul nostru acest subiect, recomandările mele fiind următoarele. Mai mulți oratori au spus deja că punerea în aplicare uh, a fost deficitară până acum, ceea ce are consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor. Așadar, uh, în ziua de astăzi este foarte important uh, pentru foarte multe întreprinderi ca Uniunea Europeană ca noile cerințe europene să poată fi puse în aplicare prin utilizarea de noi tehnologii ecologice. Este un lucru bun și pentru crearea de locuri de muncă, pentru ocuparea populației, să existe niște reguli ale jocului foarte clare și niște stimulente clare pentru cei care doresc să investească în acest domeniu. Aveți dreptate atunci când spuneți că trebuie utilizate documentele de referință, așa numitele brefuri, pentru introducerea unor criterii mai stricte pentru instalațiile industriale. Acest lucru se referă la nivelul emisiilor. Un criteriu pe care îl introduce domnul Kramer la uh, 15.4c este vorba despre avantajele de mediu și despre legătura dintre reducerea emisiilor și costuri. Uh, acest lucru este deja discutat în cadrul procesului de la Sevilla și eu cred că este inutil să mai menționăm acest lucru și în uh, uh acest raport, din moment ce el a fost spus deja. Instalațiile existente trebuie să aibă posibilitatea de a primi anumite derogări. În, în timp ce derogările pentru uh, instalațiile mari de ardere, 19% la oxizii de azot, eosizii de sulf, de exemplu. Și acest lucru duce la emisii mult prea mari și guvernul uh, uh, Regatului Unit a spus că atunci când se utilizează uh, planurile, naționale de, planurile naționale de tranziție, acest lucru duce la mici creșteri ale derogărilor, ale procentelor de derogare pentru um, marile instalații de ardere, cred că aceste derogări ar trebui să fie respinse. În ceea ce privește oxizii de azot, cred că ideea raportorului este una bună, însă nu cred că este necesar, așa cum uh, propune raportorul, ca aceste uh, instalații uh, cu, uh, mega, cu o capacitate de 15-20 MWh să fie exceptate este necesară o mai bună coerență cu toate celelalte cerințe. Cred că este important să ne gândim la faptul că toate aceste măsuri costă bani. Sigur că și faptul uh, de a nu introduce niciun fel de modificări și acesta costă și anume îl costă pe contribuabil, pentru că acesta trebuie să plătească mai mult pentru uh, consecințele poluării pentru sănătate, de exemplu. Uh, există mulți oameni care sunt sensibili la poluarea atmosferică și care pot chiar să moară. Uh, așadar, uh, există niște costuri pe care nu putem să le ignorăm. se poate întâmpla ca nu poluatorul să plătească în cele din urmă toate aceste costuri. Și sper că vom avea o poziție puternică în Parlament, domnule președinte, pentru că trebuie să avem o discuție de principiu Uh, cu privire la această limitare a timpului de vorbire, în ultimele trei dezbateri, um, atunci când noi, socialiștii, am ajuns la, să primim cuvântul, am primit uh, un timp mai puțin decât celelalte grupuri și nu este acceptabil acest lucru. Da, vom echilibra acest lucru, într-adevăr, nu m-am gândit la început, n-am crezut că prima intervenție va fi atât de lungă, dar uh, vom încerca să obținem un echilibru. Acum, bas ecut pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Holger Kramer pentru toată munca pe care a depus-o la acest dosar. Este un dosar imens și este foarte bine că începem odată și această a doua lectură. Cred că este uh, timpul oportun. Am să încerc să respect cele patru minute, domnule președinte. Aș dori să subliniez în mod deosebit faptul că poziția actuală în Europa Um, arată niște diferențe foarte mari în implementarea uh, directivei CPI, PCIP. Dacă ne uităm la țările de jos, uh, Germania și le comparăm cu Regatul Unit, uh, diferențele sunt uriașe între instalații și nu există niciun motiv care să justifice aceste diferențe pentru că tehnicile sunt mai mult sau mai puțin ale aceleași. Deci dacă ne referim la piața internă, care este foarte importante pentru toate grupurile politice, atunci cred că tocmai pentru buna funcționare a pieței interne ar trebui să avem un teren echitabil pentru toți actorii, care să fie mai strict decât cel de astăzi, pentru că istoria ne arată că uh, directiva PCIP trebuie să fie reformată, pentru a crea un uh, teren echitabil pentru toate instalațiile din întreaga Uniune Europeană. De aceea este foarte important ca în reformarea directivei opțiunile de derogare să fie reduse. Acest lucru este crucial pentru noi, să ne asigurăm că piața va putea să funcționeze. Și trebuie de asemenea să eliminăm discrepanțele uh, injuste care există. Um, companiile, de fapt, sunt cele care cer o reglementare mai strictă. Acest lucru este de asemenea foarte important și trebuie subliniat. Sigur că vorbim și despre costuri. Punerea în aplicare a acestor noi tehnici aduce cu sine costuri, dar aici vreau să subliniez și oportunitățile care sunt create, oportunități de inovare, se promovează cercetarea și dezvoltarea datorită cerințelor mai stricte și, de asemenea, potențial de creare de locuri de muncă în industria ecologică pentru aceste companii. Acest potențial este uriaș, deci să nu uităm uh, oportunitățile create. Uh, și dacă ne uităm la evaluarea de impact pe care a făcut-o comisia, aceasta analizează economiile de costuri în domeniul sănătății. Se estimează că 65 de milia, miliarde de euro pe an vor fi economisiți până în 2020 și de asemenea se uh, apreciază faptul că beneficiile pentru sănătate vor fi de 60 de ori mai mari decât costurile de conformitate. Acestea sunt așadar niște șanse extraordinare pe care le oferă reformarea acestei directive. Așadar, Uh, susținem raportorul în încercarea sa de a minimiza uh, opțiunile de derogare. Uh, trebuie să uh, eliminăm aceste planuri naționale de tranziție pentru marile instalații de ardere, uh, o idee introdusă de Consiliu și noi îl susținem pe raportor atunci când încearcă să elimine această idee. Cred că este foarte important, de asemenea, să consolidăm mai mult textul în ceea ce privește condițiile de derogare. În mod foarte clar, dorim să limităm derogările pentru instalațiile existente, dorim să avem un calendar de timp, un termen limită pentru derogări și să uh, permitem derogările doar în cazuri uh, excepționale. Așadar, să nu se facă derogări uh, în ceea ce privește uh, disparitățile între costurile de mediu și avantaje economice. Nu suntem de acord cu acest tip de derogări. Uh, Așadar, cred că direcția raportorului este una bună și dorim să consolidăm textul pentru că acesta oferă foarte multe oportunități și, de asemenea, va aduce beneficii pentru sănătate, ceea ce este crucial pentru cetățenii noștri. Și patru minute m-am încadrat. Da, v-ați încadrat foarte bine. Martin Callanan acum. <coughs> Mr. Chairman, can I, uh, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu lui Holger pentru munca la acest raport și pentru cooperarea pe care, uh, o, de care dă dovadă pentru toți ceilalți. În ceea ce privește elementele din raportul său, în primul rând, cred că există o serie de elemente foarte bune. Sunt de acord în ceea ce privește eliminarea considerentelor referitoare la uh, comercializarea uh, emisiilor de oxid de azot și de sulf. Nu cred că acesta ar fi o modalitate eficientă de a reduce emisiilor, emisiile. Sunt de acord cu amendamentul 14 cu privire la um, documentele de referință BAT și la publicarea acestora și sunt de acord și cu publicare, obligația de publicare a acestora în toate limbile solicitate. Uh, și cred că nu va surprinde faptul că există și unele elemente cu care nu sunt de acord, și anume amendamentele 16 și 17 se referă la reintroducerea clauzelor cu privire la rețeaua de siguranță europeană, mai ales, faptul, mai ales modul în care propune această reintroducere. Um, eu cred că impunerea de cerințe minime ar trebui să se desfășoare prin procesul de codecizie, nu să facă obiectul comitologiei, cum sugerează raportorul. De asemenea, uh, nu îmi place foarte mult amendamentul care modifică schimbările, uh, uh, criteriile de derogare de la cazuri specifice la cazuri excepționale. Astfel ar fi mult mai dificil de obținut aceste derogări și cred că statele membre ar trebui să aibă o flexibilitate mai mare în acest sens. Mă îngrijorează faptul că elimină din text planurile naționale de tranziție Înțeleg care este poziția dânsului, dar cred că e greșește și cred că multe uh, state membre nu vor putea să facă acest lucru pentru că vor trebui să introducă foarte rapid niște măsuri uh, de urgență, uh, ceea ce va duce la construirea de centrale, de instalații de termoficare funcționând cu gaz pentru că uh, statele membre au nevoie de o marjă mai mare de timp pentru a face tranziția către niște uh, tehnologii cu emisii reduse de carbon. În ceea ce privește derogarea pentru durata de viață limitată, cred că aceasta este esențială pentru anumite state membre și l-aș îndemna să se gândească încă o dată uh, când propune eliminarea acestui instrument. Și, în cele din urmă, aș propune reintroducerea unor amendamente cu privire la um, facilităților de uh, um, îngrijiri medicale. Uh, acestea au fost introduse inițial și au fost eliminate de către Consiliu. Aș dori să reintroducem uh, acest amendament pentru a fi din nou discutat. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Uh, Joao Ferreira. Mulțumesc, Joao Ferreira. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Fără a, a aduce atingere unor discrepanțe și asta în ceea ce privește niște concepte principale ale raportului. Noi uh, uh, suntem uh, pentru Direcția Generală din prima lectură a acestui document, mai ales în ceea ce privește nevoia de reducere a emisiilor în industrie, mai ales în ceea ce privește instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Una dintre chestiunile cu care nu suntem de acord și care se afla în primul document avea legătură cu posibilitatea de a, de a recurge la uh, instrumente bazate pe piață, cum ar fi comercializarea dioxidului de sulf și a oxidului de azot. Iată de ce suntem de acord cu uh, eliminarea acestei referiri, așa cum a sugerat domnul raportor, după părerea noastră, calea de urmat uh, ar fi um, ca um, noi să reglementăm uh, reducerea gazelor cu efect de seră, eliminând aceste instrumente bazate pe piață care s-au dovedit ineficiente și chiar uh, perverse, cum am văzut în ceea ce vește schema europeană de tranzacții din 2005, astfel încât calea de urmat ar fi să aducem această reglementare normativă a gazelor cu efect de seră, decât să mm, lărgim sfera de aplicare pentru alte emisii, cum ar fi cele propuse din primul document. În uh, acest sens, considerăm că este foarte bună propunerea raportorului. În ceea ce privește articolul 15 și flexibilitatea, noi înțelegem nevoia de a stabili criterii foarte clare pentru acordarea derogărilor, dar este foarte important ca aceste criterii să nu fie de așa natură încât um, să dispară principiul, uh, caracterul flexibilității, dat fiind situațiile, situația diferită de la un stat la altul. Iată de ce este important să se recunoască particularitățile geografice, de condiții de mediu locale ale diferitelor state. Iată de ce suntem de părere că formularea propusă de raportor la articolul 15 menține această flexibilitate și am uh, putea să am putea ca unele aspecte să facă obiectul unor uh, propuneri de amendamente. Ne bucură introducerea mm, referirii la participarea publică în luarea deciziilor. Avem unele rezerve însă în ceea ce privește aceste acte delegate, în ceea ce privește adoptarea criteriilor specifice pentru derogări. Nu suntem de acord cu această introducere generalizată a actelor delegate, dar um, uh, acest lucru va face obiectul unor amendamente, bineînțeles. Iată ce am avut de spus. Vă mulțumesc. Dankeschön. Mulțumesc. Oreste Rossi nu este aici, deci acum am terminat runda coordonatorilor și trecem la următorii intervenienți care au două minute fiecare. Karl-Heinz Florenz are primul cuvântul. Mulțumesc. Dacă citim documentul Comisiei și după aceea citim ce a făcut Consiliul din acest document, mă simt eh, de parcă trebuie să mă trezesc la fiecare rând din somn. Uh, și după ce am mai ascultat și ce mi-au spus ceilalți colegi, mi se trezește o furie împotriva comisiei destul de puternică. Comisia a încercat mai mulți ani, chiar și la triplu I la fel, uh, să se asigure că unii uh, adunau 0,1 kg și alții 1,1 și așa mai departe în ceea ce privește emisiile. Dacă comisia de fapt nu a reușit să-și îndeplinească obiectivul și obligația de supraveghere, nu prea am înțelegere acum pentru faptul că ea a făcut o propunere care nu prea e bună pentru Europa. Industria este, de fapt, se dezvoltă pe fundalul celui mai mari, celei mai mari piețe unice, care este piața unică europeană și care ține cont de toate avantajele pieței interne. Dar, odată cu avantajele, vin și obligațiile în ceea ce privește mediul. Nu trebuie neapărat să ai valori prea ridicate, dar trebuie cel puțin să încerci să faci o legislație medie dacă ești comisia. Și cred că acest uh, reproș uh, este adresat direct uh, comisarului. Sper să fie transmis acest reproș. Aștept de la comisar, de fapt, să ne retragă acest raport și să ne prezinte ceva care este funcționabil, care este european. Acesta nu este decât un pas înapoi în epoca de piatră. Avem reglementări pe tema instalațiilor care au diferență de 500 de unități una față de alta sau sunt de 500 de ori mai mici anumite valori. Nu putem să mai dezbatem în aceste condiții. Aș vrea să transmit de aceea Consiliului și Comisiei care se întâlnesc ca la rotarii cu ușile închise, să aibă curajul și să retragă acest document, pentru că altfel nu pot decât să-l felicit pe domnul Kramer, care a făcut cel mai bine ce se putea face cu materia primă care exista. Da, Trebuia să vă spun de mai de mult că închid lista vorbitorilor, așa o să și fac acum, pentru că avem foarte multă lume care vrea să intervină. Întâi Miroslav Utski. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, také eh, poděkovat eh, Helmutu Kramerovi za, za výbornou... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Holger Kramer pentru raportul său excelent. Permiteți-mi, vă rog, să spun că timp de 30 de ani am trăit într-un oraș în care au crescut și copiii mei și acest oraș este de fapt o raritate europeană. În apropiere există patru centrale tehnice, eh, termice, mă scuzați, și unul dintre motivele pentru care am intrat în politică acum 20 de ani a fost exact poluarea aerului. Vroiam să lupt pentru aer curat și de aceea sunt de acord cu unele din opiniile care... Nu sunt de acord cu unele din opiniile exprimate aici și eforturile noastre au fost să avem o atmosferă curată și noi am reușit să reducem cu 90% emisiile de dioxid de sulf și cu 50% noxele. Totuși, aceasta nu este o cifră suficientă. Avem cu toții aceleași tehnologii la dispoziție, dar nu avem cu toții aceleași resurse la dispoziție. Republica Cehă este dependentă, de exemplu, de centralele pe cărbune și trebuie să avem timp pentru a face tranziția la alt tip de centrale. Ce facem? Vom, uh, ne vom baza pe Rusia sau vom schimba tipul de centrale? Ne bazăm pe Rusia pentru aprovizionare, adică ne concentrăm pe energia nucleară sau ne uh, ecologizăm centralele pe cărbune. Trebuie să decidem acest lucru și de aceea eu sunt pentru planurile naționale. Eu cred că ele trebuie să fie menținute și aș vrea să mai discutăm și public despre acest subiect pentru ca și opinia publică să poată participa la această dezbatere. Dacă îi întrebați pe cetățenii orașului meu dacă vor să aibă o atmosferă nepoluată sau dacă preferă mai degrabă un aer mai puțin curat și în același timp păstrarea industriei uh, și a instalațiilor, ei din păcate o să aleagă a doua variantă. Mulțumesc! Da, mulțumesc într-adevăr uh, Ați fost și la mine cu uh, operatorii energetici și mi-au prezentat diferite planuri investi- de investiție care aveau într-adevăr o amploare destul de mare. Richard Zeber are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportorul a depus o activitate extraordinară și vreau să-l felicit pentru acest lucru. Vreau să lansez și un apel către comisie pe care l-a susținut și Karl-Heinz Florenz înainte. Este sarcina comisiei să stabilească standarde europene și în același timp să recunoască eforturile Parlamentului de a obține cel puțin măcar în parte aceleași standarde în ceea ce privește emisiile instalațiilor uh, industriale. Documentul uh, Tratatul obligă Comisia să se implice în acest sens și este păcat că statele membre nu sunt destul de ambițioase în acest sens. Din păcate, nu fac decât să sape găuri și mai mari în Schweizerul pe care îl despicăm aici. E nevoie de o atmosferă curată în Europa trebuie să fie obiectivul nostru, să avem aer curat și să combatem emisiile în atmosferă. Și eu zic că pentru aceasta e nevoie de standarde măcar semi-egale pentru toți cetățenii europeni. Nu este explicabil de ce, dincolo de o graniță, oamenii să trebuiască să dispună de mai puțină sănătate decât cei de pe partea cealaltă a graniței. Vreau de asemenea să susțin uh, eforturile raportorului care a reușit să salveze foarte multe din prima lectură. Cred că acesta este de fapt și scopul unei politici europene să ne luptăm pentru astfel de puncte comune. Câteva puncte pozitive există în poziția comună a Consiliului, totuși, de exemplu, cerințele de standarde de mediu unitare, dar derogările la 15.4 trebuie definite mult mai clar. Statele membre trebuie să spună când pot acorda o derogare, de ce acordă această derogare și care este limita calendaristică pe care se acordă. Trebuie să se pună aceste lucruri pe masă și trebuie să se facă un plan de exit din această strategie. Cred că faptul că vom avea standarde proaste de mediu nu înseamnă că vom avea o competiție mai bună și o concurență mai bună. E ca și cum ai deschide ușa la un frigider. Nu cred că eficiența frigiderului sporește în acel moment. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, că Corin Lepaj are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că vreau să mulțumesc în primul rând raportorului care a identificat foarte bine care este problema principală aici. Derogările prea extinse vor crea o situație de diferențe dintr-o țară într-alta, care țări care după aceea sunt în concurență, deci vor duce la concurență deloială care este soluția pe care ar putea să o abordeze Uniunea Europeană? Este cea a schemelor uh, naționale, dar cred că se poate merge și mai departe. Ar trebui să putem încadra mai bine derogările acestea, să fie limitate la uh, demonstrarea unui impact intermediar negativ, de exemplu la transferul de poluare din atmosferă în apă, dacă acest lucru se justifică în regiunea respectivă. Apoi trebuie să mai ne gândim și la standardele PCIP și să nu um, afectăm în același timp um, consecințele sociale. Directiva PCIP prevede o respectare a normelor de sănătate, dar în același timp trebuie să um, ținem cont și de cele mai bune practici în ceea ce privește mm, instalațiile de ardere mari, trebuie să ținem cont și de protecția solului. Eu cred că nu am, s-a avansat destul de bine la, ministru pe, la Consiliul Ministrilor pe directiva sol, solului și Consiliul propune ca solul să fie împărțit în categorii în funcție de utilitatea sa, solul trebuie să fie folosit și în fo- care a fost folosit în scopul industrial, nu înseamnă după aceea că poate fi reabilitat. Eu zic că trebuie să fim mai ambițioși în acest text, domnule președinte, cam atâta vreau să spun. Merci beaucoup. Mulțumesc. Acum are cuvântul Boguslav Song. Ja chciałbym poprzeć stanowisko koleżanki Guardini, która zwróciła... Mulțumesc. Am ascultat și eu punctul de vedere al colegilor mei și vreau să susțin aceste puncte de, vede de vedere. Unul dintre colegi ne-a arătat de fapt care este contextul în care se desfășoară această discuție, adică criza economică. Având în vedere această dezbatere, ar trebui să susținem pur și simplu poziția comună a Consiliului și compromisurile pe care acesta le propune. Vreau să mă refer acum la două articole, 35, care uh, se referă la sistemul central de încălzire. Se dorește un studiu în acest domeniu și se vorbește de pericolele unui efect contrar dezintegrarea sistemelor uh, de încălzire ar duce la emisii reduse și la um, centrale um, cu ardere care vor avea vor, vor fi analizate la nivel național. Aceste prevederi însă nu se aplică deja din, 20, de, din 2024. Raportorul um, vorbește de o politică de securitate în domeniul energiei și în multe state europene centralele se bazează pe cărbune. Noua directivă ar asigura um, securitatea energetică, ar pune în pericol, mă scuzați, securitatea energetică a unor țări și aprovizionarea cu energie și de aceea eu zic că este foarte important să menținem planurile de tranziție naționale. Da, nimeni nu dorește să trăiască într-o lume poluată, dar totuși eu cred că fiecare stat ar trebui să aibă timp pentru a-și atinge obiectivele. Ar, cred eu că aici ar fi o soluție foarte bună dacă statele membre și-ar uh, putea atinge obiectivele de ecologie nu numai prin norme stricte, ci și prin uh, termeni de tranziție sau prin posibilitatea de a își preia răspunderea pentru obiectivele pe care le-au preluat. Prin aceste planuri naționale, cred că am putea crea o tranziție foarte soft către varianta pe care ați propus-o dumneavoastră în final. Important este să obținem până la urmă obiectivele pe care le-am propus. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, într-adevăr, unele state membre au o situație particulară, se vede foarte clar acest lucru, dar directiva există din 1996 totuși. Deci criza economică am putea spune că a venit, a plecat, a revenit și va pleca și criza aceasta în care ne găsim acum nu cred că acest argument poate fi folosit uh, ca pertinent, pentru că de fiecare dată se folosește atunci când trebuie investit. Trebuie să ne uităm totuși în perspectivă. Avem această problemă, dar totuși este un argument uh, ca o împotriva multor inițiative legislative pe care vroiam să le punem în aplicare. Are cuvântul Chris Davis acum. Thank you, thank you Chair. Mulțumesc, domnule președinte.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 s-au, folosit aici niște argumente care nu mi se par foarte bune. Eu am spus, uh, n-am spus că trebuie să avem condiții diferite în noile state membre, ci doar am spus că avem nevoie de niște planuri naționale de tranziție, pentru că și noi doriște, dorim să uh, ajungem să respectăm aceste uh, cerințe și nu vreau să fiu văzut ca lobbyist pentru industrie, domnule președinte. Mulțumesc pentru uh, explicații. Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu Martin Callanan. Raportorul nostru este într-adevăr, uh, are un spirit de cooperare extraordinar. În ultimii șase ani am încercat să îl fac să devină mai idealist, dar din păcate nu am reușit, după cum văd. Doar două elemente legate de Regatul Unit. În ceea ce privește permiterea um, pentru anumite instalații de ardere să opereze după termenul limită, contrară cerințelor directivei privind instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Uh, colegul nostru a fost uh, a avut dreptate când a arătat uh, cu degetul către Regatul Unit, poate și către Polonia. Um, problema este că Uh, aceste țări, într-adevăr, nu și-au ecologizat instalațiile și de aceea nu pot să ceară derogări. Dar trebuie să vedem unde ne aflăm acum și să vedem cum e mai bine să acționăm. Dacă nu e mare mai bine să lăsăm ca aceste instalații existente să opereze, să funcționeze încă un anumit număr limitat de ore, uh, decât să încercăm să construim rapid alte instalații de ardere care uh, să nu fie echipate cu cele mai bune tehnologii. De aceea, um, eu cred că ar trebui discutat acest lucru și aștept uh, ideile uh, raportorului în acest sens. În al doilea rând, standardele de performanță uh, ale, în ceea ce privește emisiile. Eu sunt Ehm, dispus să discutăm aceste lucruri. Nu știu dacă sunt cele mai bune uh, metode pentru reducerea emisiilor și nu știu dacă ar trebui introduse la nivel european. Există unele state membre care vor dori să le aplice, dar înce- înțeleg că eh, legislația cu privire la uh, sistemul de comercializare a cotelor, așa cum se găsește în uh, directiva reformată nu uh, permite limite de, uh, nu permite limite de emisie pentru instalații care intră sub incidența directivei ETS. De aceea, cred că statele membre trebuie să uh, poată să aibă niște clarificări suplimentare și o flexibilitate suplimentară și susțin această, această inițiativă. Mulțumesc! Crisa Clas. Mulțumesc. Mulțumesc lui Holger Kramer pentru uh, cooperarea foarte bună și pentru munca pe care a depus-o. Trecem acum în cea de-a doua rundă de negocieri și uh, subiectul sunt instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Dorim să reducem uh, emisiile acestora. Îi mulțumesc în mod special pentru faptul că s-a gândit și la instalațiile mici de ardere. micii emitenți care trebuie luați în considerare. Uh, în ceea ce privește, de exemplu, operatorii din agricultură. Știm că directiva cu privire la nitrați uh, există și ea are reglementări cu privire la emisii, la, dece- la deșeurile din agricultură și nu avem nevoie de o dublă reglementare. Nu înțeleg nici acum, în această poziție comună a Consiliului, faptul că Uh, trebuie să uh, se facă o distinție între diferitele tipuri de, de uh, păsări, de cred că nu ar trebui să mergem totuși în absurd în momentul în care reglementăm și clasificăm. În ceea ce privește valorile limită din anexa 5, eu știu că nu vrem să discutăm despre anexe, dar și aici se găsesc chestiuni contradictorii. Să luăm, de exemplu, turbinele de gaz acestea nu pot să fie, uh, să funcționeze întotdeauna uh, pe gaz metan, ci câteodată trebuie să uh, funcționeze și pe bază de gaz lichefiat. Și atunci când nu se găsește gazul metan, am avut boicotul rusesc în ultimii ani și de aceea avem nevoie de această derogare, de această excepție. Acest lucru nu este deloc luat în considerare în poziția Consiliului, unde se Uh, trece o limită de emisie în ceea ce privește uh, oxizii de azot și, uh, domnule președinte, dacă vrem să fim atât de consecvenți, atunci noi, de fapt, vom utiliza mai multe resurse uh, în raport cu efectul pe care îl așteptăm. Ar trebui să găsim o modalitate mai practică de lucru pentru a uh, lua în considerare și toate aceste uh, chestiuni mici, dar importante, dar să nu mergem totuși în absurd. Mulțumesc! Teodoroschi Lacachis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu apreciez foarte mult activitatea raportorului, înțeleg cât este de dificilă această misiune pe care și-a asumat-o și înțeleg de asemenea strategia de negociere uh, pentru a reajunge la poziția din prima lectură. Totuși, există probleme care au fost uh, evidențiate de către statele membre și ar trebui să încercăm să uh, analizăm mai în profunzime aceste uh, exemple. Un exemplu din țara mea. Avem patru sau cinci uh, instalații de uh, centrale electrice pe lignit care trebuie să fie scoase din us până în 2020. Și dacă uh, mergem uh, așa înainte, vom avea nevoie de 1,5 miliarde de euro pentru a uh, face investiții pentru aceste centrale care vor fi uh, scoase din uz până în 2020, ce este, ce este o risipă extraordinară de bani și de resurse. De aceea trebuie să găsim um, o, un, o cale de mijloc, să nu avem excepții fără motive justificate, dar acolo unde există niște probleme reale să putem să le luăm în considerare. Mă refer și la insulele mici care au uh, Uh, necesități uh, de uh, aprovizionare cu electricitate diferite de marile țări. Și în Grecia, de exemplu, există astfel de insule și există și în alte state membre. Eu apreciez foarte mult toată munca depusă pentru acest dosar, dar trebuie să luăm în considerare mai în detaliu perioadele de tranziție pentru a nu risipi bani, pentru a nu risipi resurse prin această, acest act legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc! Michel Rivasi. Nein, dann uh, Peter Lise. Nu, Peter Liese. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc raportorului. Nu vorbesc în calitate de coordonator, pentru că Richard Zeber se ocupă de mediu, și am observat că încă nu avem o poziție foarte clară în PP, o poziție unitară, ca și în alte grupuri politice. Vreau să mă refer la două elemente. În primul rând, vreau să subliniez foarte clar ce a spus Holger Kramer despre calitatea uh, aerului în toate statele, mem- toate statele membre au uh, și Parlamentul au convenit prin legislație faptul că avem nevoie de niște obiective în ceea ce privește poluarea atmosferică. În uh, domeniul transporturilor există încă potențial de reducere, aici îl contrazic pe Holger Kramer, există încă posibilități de reducere, mai ales uh, în ceea ce privește echiparea autovehiculelor cu filtre de particule, reducerea de emisii de oxid de azot, dar um, uh, nu putem să ne gândim la niște măsuri absurde uh, de uh, deviere a traficului, de exemplu, pe lângă orașe, dacă nu facem ceva și în privința marilor emitenți. Pentru că dorim ca dorim niște, dorim niște valori foarte clare pentru puritatea aerului și uh, nu dorim să se ia niște măsuri absurde. Nu, nu putem să închidem străzile. Argumentul crizei economice poate fi privit din diverse puncte de vedere. Avem strategia EU 2020 a Comisiei, am, avut, am elaborat o rezoluție săptămâna trecută și am spus investițiile în tehnologiile durabile sunt un răspuns la criza economică. Uh, și de aceea ar trebui să luăm în considerare acest element în discuție. Sunt de acord cu cei care spun că președinția spaniolă trebuie să, uh, trebuie să ia uh, acțiune. Nu poate să spună că nu dorește să negocieze cu Parlamentul. În uh, a doua lectură uh, trebuie să avem uh, un acord. Nu putem să spunem trecem direct la, la conciliere. Uh, președinția spaniolă trebuie să își facă treaba. Mulțumesc. Mulțumesc. Satu Hasi. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru toți colegii, mai ales pentru cei de la PPE, care spun că trebuie să fim mai precauți um, datorită situației existente. Aș dori să le reamintesc tuturor acestor colegi că în legislatura trecută, când am negociat uh, legislația cu privire la calitatea aerului, uh, Colegii, mai ales cei de la PPE, au spus că pentru a avea uh, niște criterii mai stricte în ceea ce privește calitatea aerului, avem nevoie de legislație la sursă, legislație cu privire la uh, instalațiile care produc poluare aerului. Și aici avem un document care se referă tocmai la sursele poluării. Așadar, aș dori ca acei colegi care au solicitat uh, Uh, legis, legiferarea la sursă în uh, mandatul trecut să fie consecvenți. Pentru că avem, într-adevăr, în fața noastră un act legislativ care se referă la sursă, directiva PCIP. Uh, în ceea ce privește cele spuse de Chris Davis despre criteriile bazate pe CO2, um, Chris Davis a participat la sesiunea de informare, a primit documentul de informare de la World Wildlife Fund, pe care l-am primit și eu, și ne dorim amândoi ca prin această legislație să se uh, facă mai dificilă investiția în noi instalații pe cărbune. Mulțumesc, Ania Weisgerber. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc raportorului. Uh, vreau să-l felicit pentru acest proiect de raport. Să nu uităm uh, ce care este obiectul acestei revizuiri? Trebuie să avem niște standarde de mediu uniforme pentru o mai bună protecție a mediului înconjurător. Avem nevoie de condiții de concurență egală pentru toată lumea în Europa și trebuie să consolidăm Uh, punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile în ceea ce privește autorizarea uh, instalațiilor uh, industriale și trebuie, într-adevăr, să legiferăm la sursă uh, emisiile industriale. În momentul de față, Comisia uh, a uh, inițiat acțiuni la Curtea de Justiție împotriva a 9 state membre în anul 2009 pentru că acestea nu puneau uh, în mod corespunzător în aplicare directiva PCIP s-a văzut faptul că multe dintre aceste state nu puneau în aplicare în mod corect cele mai bune tehnici disponibile și că după ce trecuseră deja doi ani de la expirarea termenului de punere în aplicare, există încă în Europa mai mult de 500 de mii de instalații care nu Uh, respectă cerințele acestei directive. Așadar, avem o problemă foarte mare, este o foarte mare nevoie de modificare, nu putem să mergem așa înainte. Există niște diferențe de factor 1000 în ceea ce privește valorile de emisie în Europa. Uh, nu avem uh, condiții concurențiale egale, echitabile, nu se asigură în mod echitabil protecția sănătății cetățenilor europeni. Și de aceea am solicitat Comisiei să ia măsuri la sursă și de aceea susțin introducerea de cerințe minime pe care a solicitat-o PPU în prima lectură și care este din nou propusă de raportor și doresc, mai am șase secunde, o, o singură propoziție despre protecția solului. Doresc ca să găsim o soluție în sfârșit pentru a uh, avea uh, niște, o legiferare uh, centrată și nu una care să se bazeze pe derogări. Mulțumesc! In 6 16 <laughs> das, uh... Ultimele 6 secunde s-au făcut până la urmă 16, dar hai să zicem. Sepa Pietikainen. Thank you. <clears throat> The need uh, to go Mulțumesc foarte mult. Este nevoie să mergem mult mai departe decât propunere, iar acest lucru este evident din uh, punct de vedere al mediului și al sănătății. Dar vreau să vorbesc despre competitivitate acum. Avem strategia 2020, iar uh, aici una dintre strategii este creșterea ecologică. Astfel încât, dacă dorim o piață internă mai dezvoltată, un teren echitabil, acesta este necesar uh, pentru competitivitatea companiilor noastre. Iar dacă aici avem prea multe derogări și o perioadă de tranziție prea lungă, atunci nu facem uh, decât uh, să prejudiciem competitivitatea noastră, ceea ce nu ajută industriei, nu îi dă posibilitatea de a fi competitivă și um, transferă uh, costurile în sectorul privat în ceea ce privește sănătatea. Într-adevăr, avem nevoie de derogări în anumite cazuri și avem uh, nevoie de perioade de tranziție în anumite cazuri, în momentul în care dorim eficiență economică, dar această abordare este prea largă și nu mai este deloc productivă pentru competitivitatea industrială. Thank you very much. Mulțumesc! Uh, Aceasta a fost lista vorbitorilor din partea misiei membrilor comisiei, iar acum are cuvântul doamna Marian Mening de la comisie. Doamna Vening, vă rog. Ja, guten Morgen. Entschuldigung, ich habe den Bună dimineața și mă scuzați că n-am început imediat, n-am găsit butonul de la microfon. Mai întâi vreau să spun că sunt și eu de părere că domnul Kramer merită laude pentru acest raport. Considerăm că este un raport foarte bun și este o continuare a ceea ce cunoșteam deja din prima lectură în multe puncte. Cred de asemenea că ceea ce am auzit aici din partea diferiților deputați din Comisia Envi este foarte încurajator. Dacă doriți părerea comisiei spontană acum la toate aceste intervenții, vreau să vă spun că cele trei puncte pe care le-a menționat domnul Kramer ar fi bine să le dezbatem pe scurt din perspectiva comisiei. În primul rând, rețeaua de securitate europeană. Au existat întrebări în legătură cu această rețea. Comisia a spus de multe ori că acest concept există deja Există deja câteva directive la care avem aceste standarde minime, de exemplu la instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Nu există nicio rezervă cu privire la faptul că astfel de standarde minime sunt necesare în cazul în care se va vedea că e nevoie de o măsură clară și noi putem să le propunem din partea Comisiei. Faptul că nu se regăsesc acum în propunerea Comisiei în mod explicit nu explică decât faptul că Comisia oricum are acest drept de propunere și poate face uz de el oricând. Ceea ce a propus domnul Kramer acum în raportul său merge în direcția corectă. Pentru prima dată, cred eu, că avem uh, un, un refuz din toate sectoarele justificat din perspectivă ecologică, dar și din perspectivă politică, administrativă. Uh, Însă, dacă ne uităm la diferitele propuneri, putem să considerăm că deschiderea față de discuții eventuale ulterioare este destul de prezentă. În legătură cu flexibilitatea și articolul 15.4, s-au făcut diverse contribuții față de acest articol și s-a spus că din motive de politică ecologică, dar și din motive de concurență, încercăm să lăsăm ușa destul de închisă față de această procedură. Sigur că vor exista derogări, pentru că există excepții. Pe de altă parte, trebuie chiar să ne limităm la aceste excepții și nu să transformăm excepția într-o regulă. Discuția despre cum trebuie să punem în aplicare aceste măsuri uh, au fost destul de ample și la Consiliu și cred că trebuie să discutăm mai departe pentru a vedea care este compromisul pe care putem să-l obținem, care să fie destul de larg. Un alt punct important se referă la instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Cunoașteți poziția Comisiei pe această temă. Am spus că sectoarele care au fost întotdeauna în urmă și pentru care, de fapt, s-au ridicat acum standardele minimele, minime sunt cele care trebuie să fie o referință, considerăm că acest sector nu trebuie să se să se comporte altfel decât celelalte sectoare. De fapt, nu este nevoie de derogări. Am discutat și cu Consiliul pe această temă. Există anumite aspecte care nu trebuie pur și simplu eliminate din discuție, însă derogarea ar putea să mai fie discutată, mai ales în ceea ce privește aplicarea ei uh, în toate domeniile. Poziția Parlamentului este destul de legată de ceea ce a prezentat Comisia în propunerea sa inițială. Bun. Voi vorbi foarte pe scurt în rezumatul pe care vreau să-l fac. Vreau să vă spun doar că mi se pare o bază foarte bună de plecare pentru a găsi un compromis între Consiliu și Parlament. M-am simțit într-adevăr uh, încurajată atunci când mulți au spus că trebuie să terminăm această procedură în a doua lectură. Cred că aceasta este și abordarea corectă și Comisia va face tot posibilul pentru a sta la dispoziția Parlamentului și a tuturor părților implicate și pentru a putea contribui la acest succes. Mulțumesc! you, Frau Wenning. Dann hat Holger Kramer. Mulțumesc, doamnă Wenning, și atunci are cuvântul acum domnul Holger Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Numai foarte pe scurt vreau să iau și eu cuvântul pentru că am uh, petrecut mult timp pe această temă. Vreau să transmit uh, și eu uh, mai departe mesajul pe care l-a transmis Osa Veslund. Nu cred că este bine pentru noi la o discuție atât de importantă despre legislație să ne punem bețe în roate. Vreau să vă amintesc că vorbim foarte mult despre texte non-legislative. O să spun foarte precaut, unele texte nelegislative ar trebui să fie mai degrabă o prioritate mai scăzută decât celelalte și totuși o discuție despre un subiect atât de important legislativ la care găsim atât de puțin uh, consens de la început, ni se spune că nu avem mai mult de 5 minute ca să intervenim. Eu zic că Parlamentul ar trebui să-și schimbe procedura în acest sens. Dragi colegi, uh, vedeți că la declarațiile care s-au făcut aici, de fapt avem de face cu o situație imposibilă în ceea ce privește găsirea de compromisuri. Pe de o parte, putem uh, apăra total poziția comună, dar există și poziția cealaltă, care, de fapt, uh, nu face decât să decupeze um, raportul meu. Am auzit de toate. Vreau să, să fim încurajați cu toții să încercăm să facem un pas către ceilalți care au poziția contrară. Cred că de aceea există cea de-a doua lectură, pentru că este nevoie de o majoritate calificată. Avem nevoie de toată lumea, avem nevoie și de doamna Gardini și de toată lumea care să încerce să facă un pas către un compromis. Vreau să iau cuvântul foarte pe scurt despre unele puncte la care mi s-a adresat, într-adevăr, o întrebare. Nu cred că criza economică trebuie folosită ca argument pentru a nu avansa. Criza economică îi lovește pe toți la fel și pe cei care au cerințe de mediu foarte ridicate la, de la instalațiile lor industriale. Cred că standardele, standardele scăzute de mediu nu fac să, decât să împiedice și mai mult concurența și mulțumesc lui Richard Lieber pentru această propoziție. N-ar trebui să amestecăm lucrurile aici. Performanța în ceea ce privește standardele de emisii de dioxid de carbon. Această discuție s-a mai purtat de multe ori. Dragi colegi, eu sunt pentru a discuta despre eficiența schemei de comercializare cu emisii și despre eficiența uh, sa concretă chiar. Dar nu cred că trebuie să discutăm într-un context legislativ. PCIP-ul, adică IPPC-ul, nu vorbește despre gazele cu efect de seră în mod particular ci dacă discutăm pe această cale, nu facem decât să deviem de la subiectul ca atare, care este cum putem să aplicăm cel mai bine cele mai bune tehnici disponibile. Eu zic că ar fi corect atunci să avem această mențiune în poziția Parlamentului finală, dar cred că dacă avem această mențiune ca fiind importantă, nu va face decât să îngreuneze ajungerea la un compromis cu Consiliu. Vreau să fac însă două încercări timide de a uh, intra într-un compromis uh, într-o manieră mai bruscă. Doamna Gardini a spus că se acordă Comisiei destul de multă marjă de manevră când e vorba de definirea standardelor minime. Atunci, haideți să discutăm despre procedură. Martin Kellenen a vorbit de codecizie, care este un cuvânt extrem de important aici. Aceasta ar fi prima propunere. O a doua propunere uh, este următoarea. Înțeleg, domnule Sonic și domnul Puskin, care nu mai este aici, sau? Înțeleg că statele membre... Domnul Sonic e aici, dar domnul Uschi nu mai e, asta spunem. Pentru că aveau același argument. Înțeleg că statele membre au nevoie de planuri naționale. Nu vreau să fiu radical pe această temă aș putea accepta ca aceste planuri să fie reintroduse în poziția Parlamentului într-o formă modificată, dar atunci permiteți-ne să avem un imbolt în alt domeniu și anume în ceea ce privește avansarea la standardele minime. Și o ultimă propoziție, dacă îmi permiteți, dorința statelor membre, Karl-Heinz Florenz, de exemplu, a vorbit despre acest lucru, nu pare să fie prea mare de a avansa la acest subiect. Vreau să protejez totuși Comisia într-un fel, pentru că Europa nu poate să fie decât atât de bună cât doresc statele membre să avanseze pe anumite teme. Noi am putea, ca Parlament, acum să influențăm voința statelor membre și să înlocuim voința aceasta slabă printr-una puternică. Trebuie de aceea însă să facem o contrapropunere în a doua lectură Consiliului, care ne va duce până la urmă la capacitatea de a negocia cu Consiliul și eventual să ajungem la un rezultat în a doua lectură. Mă bucur foarte mult că doamna Vending acum a spus foarte clar că consideră că conceptul meu modificat despre standardele minime nu trebuie să fie respins ca atare, ci că este văzut ca un pas în direcția bună. Cred că deja aici am putea spune că vom avansa. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate ajutoarele pe care le-am primit în acest sens și vreau să ne urez succes uh, în această activitate foarte dificilă care este înaintea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele Holger Kramer, îți mulțumesc suntem acum în a doua lectură și există termene, bineînțeles. Avem maxim patru luni Parlamentul după înaintarea poziției comune a Consiliului, care a s-a întâmplat în martie la ultima plenară. De aceea acum uh, decurg toate termenele pe care le vedeți. Termenul pentru amendamente este 23 martie la ora 12, votul pe 27-28 martie în comisie și după aceea la plenară votul în iulie. Avem așadar un calendar foarte strâns și colegii trebuie să lucreze foarte repede pentru a depune amendamentele până săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care sunt vehiculele utilitare ușoare și emisiile acestora. Raportorul nostru este Martin Callanan și văd că industri, emisiile industriale sunt, se bucură de entuziasm. Da, cred că o să aștept și eu, domnule președinte, puțin Domnul Popular e mult mai popular. Se vede că lumea dispare din sală. Președintele spune, poate mai așteptăm jumătate de minut pentru ca să începem dezbaterea, pentru că grupurile de interes uh, părăsesc sala sau decid să nu mai facă gălăgie. Okay, I think we Continue and those who want to leave. Bun, putem să continuăm și cei care vor să părăsească sala, vă rog să o facă în liniște pentru a-l putea asculta pe domnul raportor care îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă puneți căște dacă vreți să ascultați. Emisiile de carbon de la vehicule comerciale, cei care uh, Ați fost prezenți la ultima ședință când am vorbit despre emisiile de la autoturisme. Cred că aveți un sentiment de deja vu, fiindcă foarte multe dintre dispozițiile finale se oglindesc în propunerea și în propunerea comisiei. Propunerea propune o limită de 175 de grame de dioxid de carbon pentru acest sector, care reprezintă 10% din piața vehiculelor și uh, din emisiile provenite din transport în Uniunea Europeană. Această um, propunere este pentru anul 2016 cu o fază de introducere treptată din 2014-2016. Mai controversat este faptul că Comisia a propus o țintă uh, pe termen lung de 135 de grame până în 2020. Cei care au mai participat deja la ședințele trecute și amintesc că am avut o propunere asemănătoare. Cred că ar trebui să le dăm uh, producătorilor uh, o idee despre ce aduce viitorul, care vor fi limitele, care vor fi tehnologiile pe care trebuie să le introducă și unde ar trebui să ne aflăm în 2020. Se mai pune și chestiunea nivelul uh, limitelor 135 este un obiectiv foarte ambițios și aș vrea să știu care este justificarea Comisiei pentru această cifră fiindcă nu ni s-au dat foarte amănunte despre această cifră în evaluarea impactului. Se pare că este pur și simplu uh, rezultatul reducerii uh, pentru uh, autoturisme și uh, aceasta a fost pur și simplu transpusă peste tot, uh, ceea ce este destul de riscat, riscant, fiindcă um, situația este diferită pentru um, vehicule mai mari, iar, uh, bineînțeles, acestea um, Uh, acesta funcționează pe motorină și nu pe benzină, deci aș vrea să știu de unde vine acest obiectiv. O altă problemă a acestei legislații care nu uh, era prezentă la CARS uh, este vorba de de aceste multi-stage vehicles. Piața este fragmentată și mulți producători Um, își uh, vând vehiculele doar uh, cu șasiul și uh, motorul, deci incomplete. Și avem după aceea IMM-uri care echipează aceste vehicule. Um, este vorba despre multe tipuri de vehicule, ambulanțe, camioane și așa mai departe. Avem foarte multe astfel de companii. Iar emisiile acestor vehicule finale trebuie să fie luate în considerare în cadrul acestei legislații și uh, nu ar avea sens ca IMM-urile din Uniunea Europeană să fie responsabile pentru uh, aceste emisii. Emisiile trebuie să fie în răspunderea producătorilor, dar apoi se pune întrebarea cum se vor aloca aceste emisii companiilor. S-a făcut o propunere în uh, document care este considerată mm, nesatisfăcătoare, iar uh, Consiliul a cerut Comisiei să dea un document neoficial, să publice un document neoficial privind această chestiune și sperăm ca acum să avem mai multe informații pe care până acum nu le-am primit. S-a introdus o derogare pentru producătorii mici, care cred că ar trebui să se bucure de sprijinul nostru. E foarte important să spunem că ei nu sunt scutiți de uh, prevederi, ci se recunoaște faptul că, dat fiind natura specifică a producției lor, nu ar fi drept să includem în prevederile generale, dar vor avea și ei uh, ținte foarte ambițioase din partea Comisiei Europene. Propunerile privind ecoinovarea și supercreditele uh, sunt incluse pe bună dreptate în aceste prevederi. Este foarte bine să oferim stimulente producătorilor în ceea ce privește introducerea de noi tehnologii și inovarea. Gruparea producătorilor este și ea permisă. Încă o chestiune care a fost ridicată aici și aș vrea să știu care este părerea Comisiei. Este următoarea există această posibilitate de, grupa, de grupare uh, între regulamentul uh, uh CARS și uh, pentru auto, autoturisme și pentru camionete, iar trebu- uh, pentru că până la urmă reducerea de emisii este la fel, fie că e vorba de mașini, fie că e vorba de, com- de camionete. Pentru că până la urmă aici este vorba de motoare și de, de design uh, precis. Uh, în ceea ce privește sancțiunile, sancțiunile propuse, cred că sunt foarte vaste uh, în cazul de neconformitate și uh, nu cred că producătorii s-ar simți uh, îndreptățiți aici să... Nu cred că producătorii ar avea chef să nu respecte regulamentele. Iată în linii mari care este propunerea, domnule președinte. M-am întâlnit deja cu raportorii din umbră și vreau să le mulțumesc pentru cooperare. Aștept cu nerăbdare să conlucrăm și să ajungem la o propunere funcțională și ambițioasă. Aștept cu nerăbdare să ascult și contribuțiile colegilor mei. Vă mulțumesc! Martin Callanan. Mulțumesc, Martin Callanan. Cine dorește să ia cuvântul? Pentru că dacă nu se mai anunță nimeni, am să închid lista vorbitorilor. Avem patru minute pentru coordonator, două minute pentru ceilalți deputați. Ania Weisgerber începe dezbaterea. Te rog. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru acest raport uh, foarte clar, prezentare foarte clară. Uh, cred că vom colabora foarte bine și vom găsi uh, un consens foarte bun. Vom prezenta un propun- o propunere bună. E clar că trebuie să aducem o contribuție la uh, scăderea emisiilor de um, CO2 și în ceea ce privește vehiculele utilitare ușoare, ca și în cazul autoturismelor, pentru a putea îndeplini obiectivele europene uh, de uh, reducere a emisiilor. Este vorba despre un sectorul, sectorul transporturilor care nu este inclus în sectorul de comercializare a emisiilor și Uh, aici uh, sunt 15% uh, dintre emisiile um, din Uniunea Europeană. Acestea sunt acoperite de vehiculele utilitare ușoare. Așadar, această propunere merge în direcția bună. Conform raportului de anul trecut al Agenției Europene de Mediu. Uh, aceste, uh, numărul acestor vehicule a crescut în fiecare an și emisiile care provin de la ele de asemenea au crescut în ultimii ani și de aceea este important să acționăm în acest domeniu. După reglementarea de, privind reducerea uh, Uh, emisiilor de la autoturisme, trebuie să luăm măsuri și în domeniul vehiculelor utilitare. Însă trebuie să rămânem realiști, pentru ca obiectivele, uh, valorile limite să fie fezabile, să poată fi puse în aplicare. De aceea trebuie să fim foarte atenți pentru ca în aceste reglementare să luăm în considerare condițiile cadru care există în momentul de față vehiculele utilitare ușoare sunt utilizate de către întreprinderi, mai ales de către întreprinderile mici și mijlocii, și de aceea trebuie să luăm în considerare și consecințele crizei economice și financiare. Cerințele legislative, valorile limită, nu trebuie să aibă ca și efect faptul că uh, va crește în mod uh, disproporționat prețul acestor autovehicule. Uh, sigur că trebuie de asemenea să promovăm uh, uh, înnoirea acestora pentru a utiliza mai puțin combustibil, dar trebuie ca ele să fie totuși accesibile pentru oameni. În anul 2009 a scăzut cu 24% cantitatea de emisii la nivel total, dar în acest domeniu nu s-au făcut progrese și de aceea trebuie să introducem instrumente pentru a promova investițiile, pentru a promova tehnologiile noi. Există deja niște uh, inițiative bune, dar trebuie să consolidăm acest demers. Uh, există multe paralele, într-adevăr, cu legislația privind autoturismele. Uh, e foarte bine dacă avem o abordare comparabilă și dacă reușim să găsim și compromisul pe care l-am avut atunci, dacă am putea să îl transferăm și în acest domeniu al vehiculelor utilitare ușoare și putem să ne dăm seama, privind această legislație, că uh, Uh, comisia a uh, transferat toate elementele din uh, instrumentul legislativ privind autoturismele, inclusiv așa numitele supercredite. În ceea ce privește penalitățile, însă nu s-a făcut un transfer de tip 1 la 1, ci în cazul vehiculelor utilitare ușoare, depășirea cu un gram Uh, a uh, valorii limită costă 120 de euro. Trebuie ca cele două articole, cele două documente legislative să fie compatibile. Trebuie să luăm în considerare um, impactul asupra mediului uh, atunci când acesta este mai mic, să se plătească o penalitate mai mică și uh, trebuie să luăm în considerare uh, toate elementele din legislația privind autoturismele. Aș dori să mai menționez încă două puncte referitoare la propunerile care s-au făcut. Cred că este foarte bine să găsim niște modalități practice care pot fi puse în aplicare în ceea ce privește eco-inovarea. Și uh, cred că în propunerea comisiei nu se găsesc aceste elemente rezonabile. Mulțumesc. Matias Grote. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Matias Grote, mulțumesc, domnule președinte. Când am văzut propunerea de regulament. Am simțit același lucru ca domnul Callanan. Mi-aș fi dorit însă ca și comisia să fie mai ambițioasă în anumite puncte, cel puțin ale acestui raport. Am văzut la raportul Sarconi, care a fost adoptat de curând, că industria reacționează imediat la această atitudine. Avem primele modele de economisire de combustibil pe piață și aceste modele au fost impuse prin presiune de la Parlamentul European. Noi am modificat acest regulament. Eu mi-aș dori, deci, ca și la acest raport să putem fi mai ambițioși, să fim mai duri și mi-aș fi dorit ca Comisia să poată să introducă și anumite măsuri mai simple, cum ar fi, de exemplu, o limitare a vitezei. Cred că în acest domeniu, în ceea ce privește vehiculele utilitare, este foarte ușor să optimizăm motoarele printr-o limitare a vitezei și astfel să economisim combustibil și deci să reducem emisiile de dioxid de carbon. Aș dori de aceea să știu ce părere are Comisia spontan la față de această propunere. Mi-aș fi dorit de asemenea ca și fostul comisar domnul Dimas să uh, poată să fie o referință, să îi se preia propunerile, ceea ce nu s-a întâmplat în ceea ce privește economisirea de combustibil. Unele state membre din Consiliu au acum în momentul de față o inițiativă de îmbunătățire a acestei propuneri. Unii ar dori de fapt să nici nu existe această propunere și nu pot decât să spun că prin această atitudine devenim necredibili și la următoarele conferințe pe temă climatice pentru că, pe de-o parte, suntem uh, adepții ape și bem vin, cum ar veni. Nu se poate să fim în același timp ambițioși și în același timp să avem altă retorică. Eu cred că trebuie să menționăm că, mai ales în domeniul automobilelor, avem un regulament pe care l-am uh, introdus în prima lectură aici în, ca o variantă de compromis în Parlament și apoi același lucru s-ar putea aplica și la vehiculele utilitare. Unele persoane uh, Um, încearcă să își înregistreze vehiculele utilitare ca automobile, pentru că pentru acelea există un regulament mai bun. Ar trebui deci să facem o propunere pentru a combate această lacună și sunt foarte curios să văd ce ne va propune pe viitor Martin Kellenen. Cel puțin eu vreau să vă spun că acest pro- această propunere ar putea fi mult mai bună, pentru că prin presiune se creează inovare și când există presiune de inovare, cred că avem și rezultate mai bune și când văd propunerea aceasta, cred că se poate face mai mult în ceea ce privește o um, mai bună um, curbă exponențială în ceea ce privește producătorii. M-ar interesa ce s-ar putea face dacă se ridică, de exemplu, tonajul uh, vehiculelor utilitare. Știu că acestea au o anumită cantitate de marfă care vine pe ele și deci odată cu încărcătura se schimbă tonajul. În orice caz, vreau să știu ce părere are Comisia de o creștere exponențială a acestei curbe. În ceea ce privește producătorii de nișă, așa cum s-a întâmplat și la Sarconi, am găsit un compromis foarte bun. Nu se poate să facem toate lucrurile uniform, să aplicăm aceeași regulă. Nu pot să fiu de acord cu această abordare. În ceea ce privește calendarul, 175 de grame și 135 de grame aceste două obiective cu calendarul aferent mi se par foarte bune, foarte ambițioase. Avem un phase-in, așa cum s-a întâmplat și cu raportul Sarconi, pe care l-am implementat și comisia a fost cea care a propus această variantă. Cred că acolo, de exemplu, avem o limită de 175 de grame pe care ar trebui să o mai discutăm neapărat chiar și Așa am putea avea un rezultat uh, coerent. La următoarele conferințe climatice, poate că Uniunea Europeană, mai ales Parlamentul, ar putea să fie mai credibil dacă ar uh, avea într-adevăr această abordare. Eu zic că trebuie să ne punem pe treabă, sunt curios ce ne spune Martin Kellenen despre aceste propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum specialistul în emisii, domnul Holger Kramer, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru acest compliment. Într-adevăr, sunt uh, specialist în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și uh, alte substanțe. Nu sunt neapărat de acord cu ce a spus colegul meu. Cred că această propunere pe care o avem acum e deja destul de ambițioasă. Eu cred că nu numai um, presiunea de reglementare creează inovare, câteodată nu cele mai bune soluții nu vin așa, ci vin și prin ajutor din partea politicii, din partea mediului politic, la, în ceea ce privește standardele de mediu. Poate că aici ar trebui să ne aducem ajutorul nostru, mai ales în domeniul vehiculelor utilitare. Câteva puncte vreau să le subliniez, dacă îmi permiteți, nu vreau să respect ceea ce s-a spus deja. Cred că trebuie să nu uităm că motivele de cumpărare a vehiculelor utilitare ușoare sunt altele decât motivele de cumpărare a unui autoturism. Nu e vorba de produs de uh, estetic, nu se cumpără pentru că motorul e puternic, ci este un instrument de lucru un vehicul utilitar. De exemplu, pentru IMM-uri ele sunt extrem de utile și costurile joacă un rol foarte important pentru instrumentele de lucru. Se Uh, examinează la cumpărarea unui vehicul utilitar, probabil în primul rând uh, costul. În al doilea rând, probabil că se uită uh, cumpărătorii la capacitatea de transport și în al doilea rând la consum. Cred că consumul de combustibil este foarte important la vehiculele utilitare, mult mai important decât la autoturisme, pentru a avea succes, bineînțeles, pe piață după aceea. Regulamentul ca atare în ceea ce privește obiectivul 2015, eu nu cred că trebuie să discutăm prea mult despre acest obiectiv. Ar trebui să, stabil, să avem grijă ca el să fie impus. Am câteva întrebări în ceea ce privește obiectivul pe termen lung. În primul rând, aș vrea să știu dacă obiectivul până în 2010 este considerat unul pe termen lung, pentru că aceștia sunt mai puțin de 10 ani, totuși. Și dacă ne uităm la ciclul de producție, la vehiculele utilitare, ușoare, constatăm că, de fapt, perioada de construcție este mai mare decât la autoturisme. Vorbim aici de un termen lung care de fapt se referă la următorul ciclu de producție. Ar trebui să ne întrebăm de aceea dacă este cu adevărat rațional să facem așa ceva. Există un studiu de impact pe această temă în care s-a verificat cum poate fi atins un astfel de obiectiv, așa zis, pe termen lung, dacă avem un obiectiv um, pe care nu-l atingem în ceea ce privește, de exemplu, în 2010 eu cred că e vorba de, de 2020, spune președinte. Da, da, 2020, 2020, într-adevăr. Deci 2020, așa este, domnule președinte, nu 2010. Deci dacă până atunci avem deja un transfer pe vehiculele electrice, așa cum ne-am dorit, e bine, dar s-ar putea ca să continuăm în continuare cu motoarele prin ardere și să de fapt să avem o consecință care să fie nefastă pentru ne mediu. De exemplu, 200 de uh, camioane de 200 de tone s-ar putea să nu mai merite și să nu merite să construiești decât uh, camioane cu tonaj mai mic. Și s-ar putea ca vehiculele utilitare să fie transportate de vehicule mai mici când e vorba de transportul unor instalații mari, de exemplu. În orice caz, trebuie să ne întrebăm dacă obiectivul pe care ni l-am pus în ceea ce privește 2020 este realist și dacă da, care sunt condițiile pentru a-l îndeplini. Încă ceva foarte important pentru mine, nu înțeleg foarte bine de ce la vehiculele ușoare, în cazul în care nu se respectă valorile maxime, nu avem uh, o sancțiune ca, așa cum se întâmplă la autoturisme, uh, eu cred că ar trebui să aplicăm aceleași reguli și un alt șantier, așa zis, care mi se pare foarte important, este că la vehiculele utilitare ușoare există un număr foarte mare de produse care ies din fabrică fără să aibă toate produsele finite pe ele. Trebuie să ne întrebăm în ce măsură răspunderea poate unui producător poate să fie um, extinsă când el nu are control până la urmă asupra finisării acestor produse. De exemplu, șasiurile, șasiurile unei mașini, unei ambulanțe, balanțe, nu sunt până la urmă instalate de același producător. Am putea poate eventual să nu mai cerem răspundere producătorului pentru emisiile de dioxid de carbon când nu construiește în întregime acest uh, vehicul. Mulțumesc. Dank, uh, Sabine Wilz. Mulțumesc, Sabine Wilz are cuvântul. Dank, um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc. Dragi colegi, emisiile din sectorul transportului european au crescut în mod foarte clar din uh, 90 până în 2007 a crescut cu 36%, deci e un procent foarte, foarte mare. Domnul Weisgerber, domnul Weisgerber a numit uh, alte cifre, probabil din alte surse, în timp ce emisiile ar fi putut să fie scăzute cu 9%. Vehiculele utilitare ușoare sunt din ce în ce mai cerute pe piață. Uh, ele emit în medie cam 200 de grame de CO2 pe kilometru. În 2007 erau 203 uh, grame pe kilometru, este foarte clar că trebuie făcută o schimbare aici. Uniunea Europeană trebuie să transmită niște semnale clare către industrie. Noi cunoaștem care este procedura de îmbunătățire și lacunele uh, din uh, regulamentul uh, cu privire la reducerea uh, emisiilor de CO2 la autoturisme trebuie să nu se mai regăsească în acest instrument. Dacă industria deja se plânge de faptul că măsurile din propunere sunt prea stricte, uh, atunci vă rog uh, să le reamintim că obiectivele uh, pe care le-am avut inițial deja au fost uh, scăzute pentru că acest obiectiv de 175 de grame nu mai trebuie să fie îndeplinit până în 2012, ci până în 2016. O legislație ambițioasă este necesară pentru că, după cum am văzut la autoturisme, producătorii de automobile nu sunt uh, pregătiți să um, reducă emisiile fără niște cerințe uh, legislative, chiar dacă deja de mulți ani uh, și-au luat angajamente um, pentru a face acest lucru. De asemenea, um, cumpărătorii uh, care cumpără vehicule utilitare nu au un comportament foarte rațional. Motoarele sunt tot mai puternice, chiar dacă acest lucru nu este logic din punct de vedere economic și uh, aspectele de siguranță sunt importante. Uh, vehiculele utilitare ușoare sunt mult prea rapide, um, foarte adesea ele sunt implicate în accidente când sunt conduse de persoane care nu au suficientă experiență. De aceea, într-adevăr, și viteza este importantă și de aceea se uh, recomandă, ar fi recomandabil să introducem o limitare de viteză pentru a, utiliz, a beneficia și de efectul uh, secundar pozitiv al reducerii emisiilor, după cum a spus și domnul uh, Grote. Avem nevoie de obiective ambițioase, pe termen scurt, mediu și, și lung, care să fie foarte eficiente. Nu putem să utilizăm doar obiective, să fixăm doar obiective pe termen lung sau mediu, pentru că avem nevoie și de uh, obiective scurte, pentru că 125 de grame per kilometru pot să fie obținute cu tehnologiile existente. Renault, de exemplu, a pus produse pe piață care uh, deja se apropie foarte mult de obiectivul de 175 de grame per kilometru. 175 de grame per kilometru pot fi obținute prin adaptarea modelelor actuale. O întârziere a acestui obiectiv mai târziu de anul 2016 nu se pune în discuție. Germania, Franța și Italia încearcă din uh, încearcă în Consiliu să uh, introducă și să înăsprească acest obiectiv de 175 de grame și să prelungească uh, perioada de introducere treptată. Uh, există lacune, uh, de exemplu, se cresc uh, uh supercreditele acordate și termenele de acordare, se uh, uh, oferă uh, facilități fiscale pentru uh, producătorii care produc automobile care um, îndeplinesc uh, condițiile de mediu. De asemenea, în 2013 Comisia dorește să uh, reia, să um, revizuiască regulamentul și să uh, și aici există pericolul ca o evaluare de impact să ducă la diluarea și la întârzierea obiectivelor care au fost deja uh, convenite. Aceste obiective nu pot să fie diluate, nu e voie să fie diluate pe viitor. Mulțumesc, Bas Ecut. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să subliniez faptul că această legislație este crucială în ceea ce privește sectorul transportului, aici, cum s-a spus, se vorba mai de 10% din sector, dar uh, creșterea este semnificativă aici. Trebuie să reducem emisiile cu 10% până în 2020, uh, dacă ne uităm la sectorul la sectorul din afara ETS și um, în afara de aceasta descreșterea este de 15%. Iată niște obiective foarte, foarte mari. Dar uh, creșterea emisiilor acum este de 40%, o creștere enormă, dat fiind că trebuie să ajungem la minus 50% pentru camionete, 12% din flota uh, Uh, actuală, dar creșterea în ultimii ani este de 50%. Iată, creșteri uriașe în acest sector. Trebuie să ne gândim la acest lucru. La fel de important este faptul că când uh, discutam uh, legislația CARS 21, comisia s-a spus că se pot compensa um, emisiile de aici în alte sectoare, cum ar fi sectorul camionetelor. Este evident că dacă avem o legislație slabă pentru camionete, atunci uh, producătorii vor dori să-și omologheze autoturismele ca camionete. Iată de ce avem nevoie de standarde stricte de reducere a emisiilor pentru camionete. Deci trebuie ca acestea să fie obligatorii și să fie armonizate cu standardele pentru autoturisme. Uh, iar acest lucru ne va duce la o reducere de 40% în 2020 și dacă avem aceeași reducere și pentru, um, și pentru camionete, vom ajunge la o scădere de 120 de grame pe kilometru până în 2020. Întrebarea este dacă acest obiectiv este prea strict, dar dacă uh, ne uităm la Volkswagen, de pildă, acest, aceștia și-au îmbunătățit performanța în ceea ce privește emisiile cu 15-20% în ultimii ani, astfel încât această țintă nu este prea ambițioasă, ar trebui să încercăm să o atingem, trebuie să introducem reguli obligatorii cât mai repede cu putință. Mulțumesc, Judith Merkis. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să-i susțin pe colegii mei foarte ambițioși uh, în uh, acest uh, sens, pentru că eu doresc ambiții chiar mai mari să nu uh, ne folosim de scuza crizei economice și financiare pentru a reduce obiectivele, pentru a cere mai multă flexibilitate sau pentru a amâna datele de intrare în vigoare. Sunt de acord cu domnul Kramer când spune domnia sa că 2020 s-ar putea să nu fie un termen uh, lung, un obiectiv pe termen lung, pe care, chiar dacă pare, dar eu aș cere un termen și mai lung pentru, ca, pentru a putea uh, monitoriza evoluția emisiilor. Aici apar foarte multe provocări, iată de ce trebuie să fim ambițioși, pentru că oferă un avantaj industriei auto. Vom avea mai multe locuri de muncă în Uniunea Europeană în acest uh, fel, iar dacă producătorii vor uh, putea să exporteze uh, aceste autoturisme nepoluante, mașini nepoluante pe alte piețe, atunci am putea să ne folosim de această ocazie pentru a, pentru a obține profit, fiindcă um, vânzările se vor dubla și tri, chiar tripla în următorii ani. Dacă nu suntem ambițioși, vom avea foarte mult de plătit. Ne-am, uh, avem uh, obiectivul de reducere cu 20-30% a emisiilor și există obligația la nivelul statelor membre de a reduce emisiile și din sectoarele care nu sunt incluse în sistemul de comercializare a cotelor, astfel încât dacă în transport nu se ating aceste obiective de reducere a emisiilor și alte, s-ar putea ca alte sectoare eficiente acum să uh, să aibă de suferit. Nu putem să ne permitem acest lucru, trebuie să ne mișcăm repede, în mod ambițios. Am vrea ca acest lucru să se reflecte în ceea ce privește termenele și obiectivele și să avem uh, același uh, obiectiv uh, ca pentru mașini 2015. Mulțumesc foarte mult, Chris Davis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte camionetele. Scopul lor este să ajute uh, companiile, nu sunt uh, mașini de lux. Noi uh, încercăm să ne gândim cum să ajutăm companiile. Până la urmă, cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem este să luăm măsuri care uh, să reducă costul uh, folosirii camionetelor, care să îmbunătățească uh, eficiența combustibil, combustibilului și reducerea emisiilor. Am, s-a fost prea mult lobby aici din partea producătorilor de, de mașini, dar nu s-a auzit nimic de la cei care folosesc uh, camionetele, pentru care camionetele sunt foarte importante. Eu cred că ar trebui să ne, să ne mărim obiectivele și nu să mai discutăm atâta despre date. Ar trebui să spunem 175 de grame. Este un obiectiv foarte ușor producătorii de mașini, de piese auto ne spun că au la dispoziție tehnologia pentru aceste reduceri și am auzit deja că foarte mult producători au făcut reduceri și mai mari decât obiectivele cerute de comisie în aceste propuneri. Iată, deci ar trebui uh, să, să spunem 160 de grame până în 2016, să nu ne mai, să mai tot vorbim de uh, 175. Uh, producătorii de piese auto spun că acest lucru se poate face. Și haideți să vedem de unde vine lobby-ul în momentul în care am avut un acord cu industria auto de reducere a emisiilor, în 2005, 2006, 2007, reducerile emisiilor uh, au stagnat, nu s-a întâmplat nimic. Iar în cele din urmă, Comisia a introdus, uh, a, adus, a dat o lege și iată ce diferență. Uh, industria auto a început să facă ce ar fi putut să facă de mulți ani. Iar în ultimii ani, reducerile au fost semnificative. S-a introdus, s-au introdus regulamente care au dat un bobârnac industriei auto. Iar până la urmă, consumatorii vor avea de câștigat. Thank you. Punktlandung bei 2 Minuten. Mulțumesc. Aterizare la timp, două minute. Richard ați are cuvântul. Domnule președinte, sunt destul de dezamăgit că, de fapt, la această abordare, Comisia a avut aceeași abordare ca și la normele de emisii pentru autoturisme, deși, de fapt, e vorba de două subiecte foarte diferite mașinile personale sunt mult mai sunt diferite în ceea ce privește kilometrii parcurși de vehiculele utilitare. În al doilea rând, tonajul, construcția acestora este de asemenea diferită și aici există diferențe foarte mari între cele două categorii și deci am, am putea să încercăm noi criterii care până acum poate nu sunt folosite la nivel european pentru a putea ține cont de această greutate. În al treilea rând, argumentele de cumpărare și de folosire sunt total diferite la cele două tipuri de mașini. mașinile utilitare sunt mașini de folosire, sunt instrumente de lucru. Trebuie spus însă că toate aceste diferențe duc câteodată și la diferențe în ceea ce privește accidentele provocate de vehicule utilitare față de mașini personale. Nu are niciun sens de aceea să ne luptăm numai uh, despre obiectivele de emisii, trebuie mai degrabă să avem o propunere inovatoare din partea Comisiei care să țină cont de aceste aspecte și producătorii din acest domeniu să uh, poată să fie verificați din punct de vedere tehnic, să poată fi promovați cei care pot să folosească inovarea. De exemplu, la bateriile care se folosesc pentru aceste mașini, ele sunt mult mai grele decât mașinile person- la mașinile personale și, de asemenea, mai sunt și multe alte diferențe. Trebuie să încercăm, deci, prin stimularea unor tehnologii să promovăm anumite tehnici pe care să le folosească producătorii și cred că ar fi simplist să ne limităm la această acest paralelism. Mulțumesc. Satu Hasi are cuvântul. German. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am sentimentul de deja vu, am avut aceeași structură, aceleași argumente uh, și în mandatul anterior. Îmi pare rău că uh, avem atâtea lacune și uh, atâtea neajunsuri în, în acordul privind reducerea emisiilor cu industria auto din 2008. Avem aceste etape, 80%, 100% și așa mai departe. Această introducere drepta, treptat avem uh, sancțiuni minime, ceea ce înseamnă că nu există un stimulent economic real uh, de îmbunătățire tehnologică. Avem aceste supercredite, derogări pentru producătorii mici. Sunt de părere că chestiunea principală, dacă dorim să fim ambițioși și dacă vrem uh, ca aceasta să fie una dintre acțiunile noastre ambițioase cu privire la mediul înconjurător, este să avem termene foarte clare foarte limpezi și limite foarte clare obligatorii, nu pline de ciuruite de lacune. Altfel nu putem să ne asumăm rolul de lider mondial. Am văzut că obiectivele stricte reprezintă modalitatea cea mai bună de încurajare a dezvoltării tehnologice și de asigurare a rolului de vârf a industriei europene în domeniul tehnologiei. S-ar putea ca lobbyiștii din industria auto de pe aici să fie altfel, dar mesajul industriei auto este că limitele de uh, dioxide, de, emisii de dioxid de carbon au fost uh, foarte bune în ceea ce privește încurajarea industriei uh, să își îmbunătățească activitatea. Pentru că asta ne cere piața. O ultimă chestiune, dragi colegi, are legătură cu obiectivele pe termen lung și discuția din jurul acestora. Toate bune și frumoase, e bine să avem obiective pe termen lung, dar haideți să nu se repete acest, acest obiectiv de termen lung neaplicabil, care, care pare foarte bine, important este să avem limite, uh, obiective obligatorii pe perioada mai apropiată. Karl-Heinz Florenz în final. Gerne, im Gegensatz zu IPPC, die Kommission... Mulțumesc. Spre deosebire de poziția mea față de directiva PCIP, nu vreau chiar să laud comisia, dar vreau să sprijin această propunere. Um, sigur că toți cei care au pregătit discursul pentru astăzi, vreau să le spun că deja am auzit toate aceste discursuri. Nu sunt uh, principial greșite, dar vreau să vă aduc aminte că atunci când am început dezbaterea cu privire la autoturisme, um, lumea, mai ales uh, cea din Germania, era în declin, iar astăzi uh, avem uh, niște uh, automobile uh, absolut incredibile cu un uh, cu eficiența consumului de combustibil uh, extraordinară. Așadar, dragă Holger Kramer, uh, care văd că tu nu ai avut această poziție, dar mulți au dat uh, din cap. Așadar, inovarea este uh, extraordinară în teorie, dar în practică nu e întotdeauna uh, la fel. Uh, în uh, ultimele 10 luni am tot explicat aceste lucruri. Știu că există niște cicluri de planificare, dar sper că argumentele din ultimele 12 luni uh, nu trebuie să să ne irite. Să ne gândim la ce avem în spatele nostru. Vreau să le amintesc celor uh, tineri că um, în 97 am adoptat legislație cu privire la um, emisii și aceasta de fapt, am avut atunci un uh, angajament, un acord uh, de principiu um, cu um, industria și nu s-a întâmplat în anii următori chiar nimic. Și de aceea cred că e foarte bine că există legislație. Problema este că această legislație trebuie îmbunătățită, nu funcționează cum trebuie și industria are dreptate când se plânge. Dar trebuie să existe uh, reglementări și, după cum a spus Richard Zeber, Trebuie să existe niște soluții rezonabile care să ia în considerare uh, tipul de uh, automobil. Mulțumesc. Mulțumesc. Da. Este foarte ușor când taci să uh, fii înțelept și să tragi lecțiile pentru viitor. Filip, Owen din partea comisiei ne oferă informații acum. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor și mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru întrebările adresate. O să încerc să răspund la majoritatea întrebărilor. Dacă am dificultăți în a răspunde, o să-l las pe colegul meu să preia. Uh, după cum foarte bine știți, Comisia a anunțat în 2007 strategia eh, și nevoia de reducere a emisiilor provenite de la vehicule, comerci- de la vehicule utilitare ușoare. S-a ajuns la un acord în 2008 eh, și a fost adoptat primăvara trecută, iar acest lucru reprezintă un pas foarte important. Eh, mai rămâne drum de bătut în ceea ce privește camionetele, vehiculele utilitare ușoare Eh, este vorba de lacuna noastră din strategia prevăzută. Iată, deci, raționamentul este solid, așa cum a spus și dumneavoastră, foarte multe dintre ideile și conceptele adoptate de colegiuitori în regulamentul eh, privind autoturismele s-au regăsit în această propunere privind camionetele. Acest lucru nu ne surprinde, bineînțeles, există și diferențe și o să vă prezint contextul și explicațiile acestor diferențe. Prima întrebare se refera la termenele pe, la obiectivele pe termen lung. Am uh, spus acest lucru foarte clar în evaluarea impactului și colegul meu va, va da mai multe amănunte în curând. O altă chestiune la care s-a făcut referire și la care a făcut referire și Consiliul îl reprezintă aceste multi-stage vehicles. Uh, S-a vorbit despre ambulanțe aici ca fiind un astfel de, de vehicul, într-adevăr, așa este, dar nu intră în sfera de acoperire, în, um, în sfera de aplicare a acestui regulament. Avem uh, camionete refrigerante aici și așa mai departe. În ultimele săptămâni am încercat să uh, găsim o modalitate mai bună de a aborda acest subiect, care se regăsește în propunerea comisiei. Avem un document neoficial uh, dar uh, nu a fost uh, prea bine distribuit până acum. O să mă asigur că secretariatul comisiei uh, trans, transmite acest document secretariatul Parlamentului pentru a-l citi și dumneavoastră. Dar aici se stabilește o, o direcție în urma discuțiilor cu statele membre și cred că avem o soluție uh, rezonabilă aici. În ceea ce privește gruparea, să vorbim despre această grupare, despre pooling și dacă se poate face o astfel de grupare între mm, producătorii de camionete și de, mm, de autoturisme, Majoritatea producătorilor de mașini produc și camionete, dar nu este vorba de toți, bineînțeles. Pot să vă dau și câteva exemple, bineînțeles, astfel încât în propunerea actuală nu există această posibilitate de grupare. Aceasta este limitată la, la producătorii de vehicule utilitare ușoare. S-a ridicat și chestiunea sancțiunilor um, și de ce nivelul acestora era mai ridicat decât pentru mașini. Dacă ați citit evaluarea impactului, veți înțelege foarte bine de ce. Pentru mașini, ca și pentru, pentru autoturisme, ca, ca pentru uh, ca pentru camionete avem această marjă de conformitate, um, pentru autoturisme este de 95, iar pentru camionete este de 120, iată de unde survine această diferență. În ceea ce privește costul uh, pe care îl suportă consumatorii, Comisia își dă seama că uh, camionetele sunt folosite în scopuri comerciale de IMM-uri, de companii uh, la nivel general. Iată de ce este foarte important să înțelegem contextul acestei propuneri, să înțelegem de ce uh, Uh, este relevantă această chestiune expusă în propunere. Se reduce costul pentru consumatori, iar aceste economii vor uh, compensa celelalte costuri. Conform evaluărilor noastre, consumatorii vor uh, ajunge la niște, la, chiar la niște economii. Deci costul ne- este negativ asupra consumatorilor, așa cum se spune în evaluarea impactului. Uh, după noi, iată încă un stimulent pentru a îmbărțișa această abordare. Ceea ce privește limita de viteză. Un subiect crucial, bineînțeles, care creează foarte multe divergențe. Se face referire în propunere la limita de viteză, fiindcă, într-adevăr, rapoarte de ceea ce privește transportul și mediul sunt foarte folositoare în acest sens. Se vorbește de economiile Uh, pe care, de reducerea emisiilor care ar rezulta în urma impunerii unei limite de viteză și nu numai. Într-adevăr, suntem conștienți de acest lucru și toată lumea ar trebui să uh, fie conștientă. În ceea ce privește 135 de grame, o să las pe colega mea să vă spună mai multe despre acest lucru. Vreau să vă spun uh, de ce a propus Comisia această cifră, 135 de grame pe kilometru. Avem uh, un raport privind uh, impactul, uh, evaluarea de impact pentru vehicule utilitare ușoare. Iar după noi, aceasta este cifra maximă fezabilă pe care, la care pot ajunge vehiculele utilitare ușoare. Bineînțeles, aici această cifră corespunde și tehnologiilor și costurilor aferente și faptul că uh, producătorii vor trebui să folosească cele mai costisitoare și avansate opțiuni. Această cifră, conform analizelor noastre, este fezabilă, este realizabilă și se poate face fără o hibridizare prea mare a flotei, care este mai costisitoare, bineînțeles. Se poate face uh, cu o reducere a motoarelor, iar producătorii deja analizează aceste opțiuni, iar aceste exemple s-au dat și de antevorbitorii mei. 2013. În acest an, Comisia uh, va confirma fezabilitatea acestei, acestui obiectiv. Vom avea o evaluare a impactului pentru acest an pe baza datelor actualizate și pe baza tehnologiilor, uh, pachetelor tehnologice actualizate care vor fi folosite pentru această analiză. Și în cele din urmă, această cifră, 135 de grame pe kilometru, este asemănătoare în ceea ce privește dificultatea uh, cu obiectivele induse, introduse în legislația privind autoturismele. Ne-am am analizat și creșterea costurilor care va fi aferentă atingerii acestui obiectiv și este asemănătoare cu cea pentru autoturisme, astfel încât suntem de părere că uh, camionetele vor reuși să facă același lucru ca și mașinile, mai ales uh, în sectorul uh, camionetelor mai mici. În ceea ce privește impactul um, uh, creșterii um, și schimbării pieței camionetelor. Noi încercăm să revizuim formula inclusă la anexa 1, prin care vom Uh, vedea care este evoluția pieței camionetelor pentru a ne da seama dacă această formulă din anexă oglindește bine structura pieței. Iar în cazul, uh, în cazul în care vehiculele utilitare ușoare devin mai grele și mai poluante, atunci va trebui să revizuim uh, limitele pentru a ne asigura că această țintă de 175 de grame poate fi atinsă de vehiculele de pe piață. Dar, în analizele actuale, din analizele actuale, reiese că piața camionetelor evoluează diferit de cea a autoturismelor, iar eh, din moment ce cumpărătorii de camionete sunt mai raționali în ceea ce privește alegerea lor, ei eh, vor analiza aspectul comercial și performanța acestor uh, camionete și nu neapărat vor ține cont de eleganță, astfel încât producătorii vor dori să se asigure că dacă tonajul crește pentru aceste vehicule, ei nu vor avea de pierdut în ceea ce privește caracterul utilitar, comercial și de performanță al acestor vehicule. Uh, nu va exista o creștere a masei pentru a ajunge la un obiectiv uh, mai sporit. Martin Callahan. Mulțumesc. Mulțumesc comisiei. Dau cuvântul lui Martin Callanan pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu câteva comentarii scurte. Am fost foarte interesat de comentariile comisiei și le mulțumesc celor doi reprezentanți pentru că au venit. Um, doamna a spus că acceptă faptul că piața este diferită, piața uh, au, camionetelor față de piața autoturismelor. Um, cei care cumpără camionete sunt mai interesați de costurile pe termen lung și eu sunt de acord cu ceea ce a spus dânsa și a spus că obiectivul, uh, termen, obiectivele pe termen lung au fost, uh, de fapt, uh, au pornit de la legislația CARS 21. Deci, comentarii contradictorii. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Weisberger. Trebuie, într-adevăr, să avem grijă ca aceste vehicule să rămână accesibile, pentru că, până la urmă, dacă consumatorii uh, Uh, nu vor mai cumpăra uh, mașini uh, noi pentru că sunt prea scumpe și își vor păstra mașinile vechi, acest lucru va duce la pierderi și pentru mediu și pentru pe consumatori. Deci trebuie să uh, nu uităm uh, factorul de accesibilitate, să nu crească prea mult prețurile. Uh, Colegului meu din Germania vreau să uh, îi uh, exprim uh, felicitările mele pentru că a vorbit despre limitarea de viteză. Este un adevărat curaj și s-ar putea, sper să nu aibă probleme în alegeri. Dar este o diferență aici între autoturisme și camioane, camionete. dar uh, eu nu cred că propunerea comisiei a fost suficient de ambițioasă. Doream doar o justificare pentru cifrele pe care le-am auzit. Domnul Kramer a trebuit să plece, din păcate alți vorbitori s-au referit la propunerea, la ceea ce a spus doamna din partea comisiei, și anume la similitudinile între piața autoturismelor și piața camionetelor. Cred că trebuie să fim precauți atunci când facem această analogie sau o ducem prea departe, pentru că piața este diferită, există un mai mare grad de penetrare a vehiculelor pe bază de motorină în uh, piața vehiculelor utilitare și uh, de asemenea, aceste tipuri de vehicule nu mizează atât de mult pe aspecte estetice, pentru că uh, piața este una mult mai uh, rațională, consumatorii sunt mult mai raționali. Și un comentariu final legat de cele spuse de doamna Hasi. Nu sunt de acord că super creditele, ecoinovarea și așa mai departe sunt niște lacune în, aceste, în această legislație. Mi se pare că sunt tocmai stimulente pentru ca producătorii să adopte tehnologii pe care altfel nu le-ar introduce. Motivul pentru propunerea legată de ecoinovare este faptul că există anumite inovări care reduc uh, emisiile de dioxid de carbon de exemplu, uh, iluminare mai eficientă din punct de vedere energetic și acestea nu se găsesc în ciclul de testare. Dacă nu există niciun fel de propunere, atunci uh, producătorii nu vor fi stimulați să introducă aceste tehnologii niciodată. Așadar, trebuie să oferim niște stimulente în legislație pentru ca producătorii să se angajeze să introducă aceste tehnologii. Deci cred că întotdeauna uh, stimulentele sunt mult mai bune decât pedepsele. Mulțumesc! un cuvânt de încheiere foarte înțelept. Mulțumesc, Martin Callanan. Cu aceasta am ajuns la sfârșitul ordinei de zi. Ne întâlnim pe 26 aprilie la ora 15 și cu asta am încheiat ședința.